dear colleagues, half past two. Dragi colegi, ora două jumate. Haideți să ne începem și sesiunea de după amiază a minunate noastre comisii INTA. And, and famous as well, huh? Și minunat, dar și faimoși, de altfel. The next item is the item 14. Următorul punct pe ordinea de zi este punctul 14, și anume situația uh, negocierilor uh, între UE și Australia. Așa cum am hotărât la începutul uh, reuniunii noastre, vom aborda acest subiect separat de negocierile între UE și Noua Zeelandă. Acela este punctul 15 de pe ordinea de zi. Și sunt sigur că doamna Chionic ne poate spune de ce este mai logic să discutăm separat de două negocieri diferite care totuși au început în același timp. Mandatul pentru ambele negocieri a durat mai mult decât ne așteptam, însă l-am obținut în cele din urmă. Și au început și negocierile. Cred că prima rundă de negociere a avut loc în iulie la Bruxelles. Ia doamna Elena Koenig, negociatorul șef, este aici. Îi dau acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a durat ceva timp până am obținut uh, Uh, mandatele până când acestea au fost uh, adoptate, însă am reușit să-l obținem la sfârșitul lunii mai. Și, bineînțeles, comisarul uh, s-a dus în Australia și apoi în Noua Zeelandă pentru a lansa negocierile la puțin timp după adoptarea mandatului. Am avut un eveniment de lansare care a reprezentat un prilej uh, excelent pentru doamna comisar să se întâlnească cu mai mulți actori în camera. A lansat negocierile cu premierul Turnburg de la vremea respectivă și cu uh, ministrul comerțului de la momentul acela. A fost o misiune foarte bună a doamnei comisar, care a arătat tot sprijinul pentru aceste negocieri în Australia și a creat uh, un sentiment bun uh, pentru prima rundă de negocieri care a avut loc între 2 și 6 iulie. Ați văzut, bineînțeles, uh, raportul scris pe această temă. Avem 70 de grupuri de lucru în prima rundă. În multe dintre ele am discutat și am explicat politicile. Toate capitolele au fost uh, discutate pe lângă um, dispozițiile generale uh, instituționale. Există mai multe propuneri de text, am lucrat intens uh, pentru ca aceste propuneri să fie disponibile la începutul primei runde. Asta și pentru că am uh, avut ceva întârzieri în obținerea mandatului. Am vrut să începem uh, cât mai curând posibil și să trecem imediat la chestiunile de fond. Din partea Australiei, ei ne-au prezentat trei texte. Am avut 12 texte care sunt deja online. Au fost uh, și discuții din partea Australiei. Ei nu au avut o poziție fixă privind propunerile noastre și de aceea am avut foarte multe explicații. Chiar și așa, în astfel, astfel de discuții sunt foarte utile, utile pentru că experții din fiecare parte uh, pot să explice care sunt pozițiile, chiar dacă nu trecem la exercițiul de redactare propriu-zis. Pe de altă parte, am avut și un exercițiu uh, de stabilire a domeniului de aplicare și, uh, pe ansamblu, pot spune că am avut discuții foarte bune, foarte deschise și o bună um, conexiune între negociatori. Este o diferență când te întâlnești cu negociatori uh, atât de experimentați și profesioniști, cum sunt cei din Australia și din Noua Zeelandă. Și aceasta reprezintă o bună bază pentru continuarea negocierilor. Sigur că există foarte multă convergență pe mai multe capitole și acest lucru a reieșit din acel exercițiu de definire a câmpului de aplicare. Cu toate acestea există și anumite provocări cunoscute de ambele părți. Vorbim despre sensibilitățile Uniunii Europene în ceea ce privește agricultura, sectorul cărnii de vită, zahărului și sectoarelor lactate. Asta mai mult în cazul um, Noi Zeelande. Apoi achiziții publice și aspectele legate de SPS cu Noua Zeelandă care reprezintă o dificultate ne-am pus de acord asupra unui uh, calendar uh, destul de ambițios. Deja în această toamnă vom avea o serie de, te- de videoconferințe, mai ales în acele domenii în care încă nu avem propuneri de text pe marginea cărora să lucrăm. Apoi, spre sfârșitul uh, lunii septembrie, pe 24, negociatorul șef din Australia va veni aici pentru o întâlnire cu mine în cadrul căreia vom face bilanțul videoconferințelor care vor fi avut loc până atunci. După care vom trece la a doua rundă de negocieri în săptămâna 9-19 uh, noiembrie. So... Și va fi o întâlnire în camera. Pe ansamblu am avut un uh, debut bun, așa cum ne așteptam și cred că există un mare entuziasm din partea tuturor interlocutorilor cu care ne-am uh, întâlnit în camera și din partea tuturor participanților la negocieri. Aș vrea de asemenea să mulțumesc și Parlamentului și Comisiei INTA în mod special pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în aceste negocieri. Este, un, uh, este o negociere importantă pentru că sunt în continuare uh, parteneri uh, care au mai mult acces preferențial decât Uniunea Europeană. Există și anumite domenii în care avem uh, aspecte comune și acolo mai degrabă putem să găsim soluții pentru dezvoltarea de noi acorduri de liber schimb. Și mai presus de toate, acesta reprezintă un semnal foarte important în contextul comercial actual uh, cum că noi credem în încheierea de acordul de liber schimb uh, în, um, bazate pe reguli. Și acest lucru este extrem de important în acest uh, moment. Mulțumesc, doamna Koenig, foarte mult. Acum dau cuvântul raportorului, domnul Moisa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și negociatorului șef și ambasadorului Australiei pentru prezență. Într-adevăr, este un moment oportun pentru această dezbatere după prima rundă de negocieri. În plus, uh, în septembrie și în octombrie avem foarte multe activități uh, între sesiuni. Așa cum a spus deja negociatorul șef, uh, trebuie spus că Parlamentul European a arătat o dată pe an în ultimii trei ani, deci în trei rezoluții diferite, că dă dovadă de un sprijin puternic pentru aceste negocieri cu un partener foarte important pentru noi. Sigur că există și niște probleme, dar asta nu este unic uh, pentru Australia, nici pe departe. Această negociere reprezintă o bună ocazie pentru noi și pentru Australia să ne îndepărtăm de unele percepții uh, tradiționale și de accentul uh, unidimensional pe agricultură care, se, care era în uh, relațiile noastre în trecut. Sigur că agricultura rămâne o parte importantă a negocierilor noastre. Trebuie menționat de asemenea că prin reforme succesive ale PAC, Uniunea Europeană este acum un actor internațional uh, modern în domeniul agriculturii. Asta departe de vechile clișee. Mă bucur să observ că există sprijin puternic pentru negocieri din partea Comunității de Afaceri, atât în Australia cât și în Uniunea Europeană. În uh, iulie, împreună cu, cu domnul președinte Langhe și cu alți colegi, am avut o delegație cu um, Australia în care um, am uh, observat acest sprijin puternic pentru negocieri. Și, bineînțeles, uh, la fel stau lucrurile și cu comunitatea europeană de afaceri cu care ne întâlnim cu regularitate. Aș vrea să atrag atenția tuturor asupra unei consultări uh, online în curs um, cu comunitatea de afaceri este deschisă până în septembrie și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Încurajez pe toată lumea să participe pentru că asta va ajuta și Comisia și Parlamentul în procesul de negociere. Acum uh, o întrebare pentru Comisie. Când uh, se preconizează um, că se vor face publice rezultatele analizei în curs? Pentru că ar fi util pentru mine și pentru noi toți uh, în Parlament și în INTA să avem acces la rezultatele evaluării făcute de Comisie cât mai curând posibil. Așa cum uh, știți foarte bine, probabil, uh, rapor, raportările sau rapoartele din uh, prima rundă ne arată că există hotărâre de partea ambelor părți. Părțile se cunosc foarte bine, își cunosc prioritățile și sensibilitățile, deci avem ingredientele bune pentru un progres rapid și solid. Sigur că există și domenii dificile, așa cum se și întâmplă, pentru că este o negociere pertinentă. Uh, accesul la piața agricolă pentru Australia, uh, achizițiile publice, regulile SPS, indicațiile geografice și uh, alte domenii importante. Acum, uh, ideea este dacă, să vedem dacă apar uh, anumite soluții, anumite idei, pentru că vrem ca aceste negocieri uh, să meargă cât se poate de repede, așa cum anunța președintele Juncker toamna trecută. Ajung acum la o întrebare legată de calendar. A doua rundă începe abia pe 19 noiembrie și uh, practic uh, este o distanță prea mare față de prima rundă. Aș vrea să știu uh, care este opinia dumneavoastră și uh, aș vrea să știu dacă acest calendar anunțat de domnul Juncker este fezabil. Apoi, când putem aștepta primul schimb de oferte? Am fost un pic uh, uimit de acest uh, proces paralel al dialogului privind politica comercială. Înțeleg că acesta are cumva o dimensiune bilaterală pe lângă cea multilaterală. Și cum uh, intenționați să procedați cu aceste două procese? Chiar trebuie să fie păstrate separate sau cumva să existe niște suprapuneri? Nu am văzut așa ceva în negocierile anterioare. Și în cele din urmă, schimbările politice recente din Australia. Cum vor afecta acestea calendarul negocierilor sau fondul negocierilor? și aș aprecia contribuții din ambele părți. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări interesante. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, timp de două minute fiecare. Carolin este prima. Mm, am să mă exprim uh, pe scurt. Uh, în primul rând vreau să vă mulțumesc, mulțumesc și domnului ambasador, mulțumesc pentru toate explicațiile. Am așteptat cu mare interes prima rundă de negocieri și rezultatele acesteia. În primul rând vreau să vă amintesc că ne bucurăm foarte mult că există transparență, că mandatele de negociere au fost și publicate și sperăm ca negocierile să continue în același spirit, adică să existe transparență și populația să fie informată și noi să avem posibilitatea de a discuta aici și de a vedea prezentare cu privire la rezultate și asta îmi doresc pentru toate acordurile comerciale și așa ar trebui să stea lucrurile. Eu am o întrebare vizează și Noua Zeelandă și Australia. Ați spus că ați discutat toate capitolele. Uh, spuneți-mi așadar cum stăm cu liberalizarea serviciilor. Uh, ce abordare ați ales? Uh, cu listă pozitivă sau listă negativă? Mai vreau să vorbesc și despre domeniul agricol. Știți că am adoptat o rezoluție conform căreia produsele sensibile trebuie să nu fie acoperite de negocieri, deci trebuie să fie exceptate. Australia a acceptat acest lucru? Ce părere au partenerii de negociere despre acest lucru? În legătură cu uh, dezvoltarea durabilă, aceasta mi se pare foarte importantă și uh, cred că capitolul uh, privind durabilitatea ar trebui să fie consolidat. Vă gândiți și la mecanisme de sancționare? Știm foarte bine că Australia face parte din Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, și aici se discută foarte um, ambițios despre piața, de, piața muncii și uh, protecția mediului înconjurător. Deci există și um, o abordare uh, care să conțină niște sancțiuni. Pentru Australia și Noua Zeelandă e clar că n-ar fi nicio problemă, dar Uniunea Europeană ce părere are? În plus, se mai vorbește și despre um, combaterea corupției. Aș vrea să știu dacă sunt incluse și evaziunea fiscală. Uh, Uh, și alte astfel de probleme fiscale. De asemenea, egalitatea de gen este inclusă. Am vrea ca și la femei să ne gândim atunci când uh, negociem um, acest gen de articole um, de acorduri comerciale. În plus, încă o întrebare scurtă. Uh, cum urmărește Australia în general acest um, uh, încheierea acestui acord. Mulțumesc, Emma McLaren. ECR a susținut întotdeauna aceste negocieri cu Australia și, bineînțeles, și cu Noua Zeelandă, dar deocamdată ne concentrăm pe Australia. Ne bucurăm foarte mult că prima rundă de negocieri uh, este în curs și ne bucurăm de asemenea că ambele părți uh, au uh, demonstrat angajamentul lor în discuții. Am acoperit anumite domenii care vor ține de viitorul acord de liber schimb. Și este important ca Comisia să mențină această intensitate și acest angajament în discuții pe măsură ce vor avansa negocierile. Este important uh, să respectăm acest calendar uh, rapid pe care ni l-am propus. Sigur că există și oarecare incertitudini în urma evenimentelor recente din Australia și aș vrea acum să mă refer la ce spunea și domnul Moise. Aș vrea să vă întreb dacă ați primit uh, clarificări suplimentare, dacă a existat vreun impact asupra mandatului Parlamentului Australiei ca urmare a schimbării de conducere. Oricum, uh, sunt interesată să aflu care este poziția noului ministru al comerțului și al autorităților din Australia. Acum, uh, referitor la uh, următoarea rundă de negocieri, uh, aș vrea să întreb dacă va exista posibilitatea să introducem și capitole privind comerțul digital, pentru că atât Australia cât și Noua Zeelandă au roluri de lideri în uh, negocierea unor dispoziții Um, inovatoare în domeniul digital. Acum să vedem dacă putem să um, preluăm astfel de reguli sau dacă să avansăm aceste reguli în negocierile noastre. Acum, din partea um, ALDE, Elsie Katainen. Hienoa, että olemme viimein päässeet Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că în sfârșit avem negocieri uh, cu Australia și cu Noua Zeelandă. Aceste țări uh, sunt uh, parteneri ai Uniunii Europene care au aceeași gândire ca și noi și sunt convinsă că chiar dacă situația globală este dificilă, vom reuși să avem acorduri cuprinzătoare și echilibrate cu ambele țări, în beneficiul tuturor părților implicate. Obiectivul comun uh, pentru Australia, Noua Zeelandă și Uniunea Europeană este dezvoltarea OMC și cred că Trebuie să consolidăm uh, încrederea în uh, comerțul mondial uh, și să apărăm regulile comune. Trebuie să ne amintim că, deși aceste țări sunt foarte asemănătoare, negociem totuși două acorduri complet separate. Este un lucru foarte important, mai ales pentru sectorul agricol și trebuie să ne asigurăm că efectele cumulative ale acestor două acorduri uh, sunt echilibrate. Agricultura este sectorul uh, cel mai delicat în aceste negocieri și sper um, sincer că interesul producătorilor europeni va fi apărat. Aș vrea să știu care este opinia Comisiei în această privință. Australia este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume și de aceea este absolut esențial uh, ca Europa să încheie un acord cu această țară și Noua Zeelandă este foarte importantă pentru noi și de aceea salut um, acea agendă cuprinzătoare pentru toți. De asemenea, cu Noua Zeelandă avem uh, aceleași uh, opinii în multe chestiuni uh, internaționale și abordarea sa corespunde abordării Uniunii Europene din acordurile anterioare. Sper că vom putea um, menține acest ritm rapid de negociere. Vă mulțumesc foarte mult! Klaus Buchner. Mulțumim, Klaus Buchner, din partea uh, verzilor. Vă mulțumesc! Intenția noului um, guvern australian de a se retrage de la acordul de la Paris uh, nu este neliniștitare doar pe, pentru Australia. Uh, Australia este de departe cel mai mare exportator de cărbuni din lume. Uh, din ultima rundă de negocieri, înțeleg că s-a discutat despre anumite aspecte și că s-au hotărât anumite măsuri pentru viitor și aș vrea să știu care. În al doilea rând, ce face Comisia dacă Australia se retrage într-adevăr din acordul de la Paris? Pentru noi aceasta va fi o linie roșie în cadrul negocierilor sau vom accepta pur și simplu acest lucru? cred că noi, fiind cel mai mare bloc, negociat, bloc unic de, negociat, de, de negociere din lume, avem o mare răspundere care trece dincolo de profitul economic. Mulțumesc! Mulțumim, aș vrea să amintesc Comisiei în acest context că în iulie, la plenară, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu o largă majoritate din partea tuturor grupurilor politice uh, și care nu includea o uh, nicio referință la acordul de la Paris. Anne-Marie Miner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului König și ambasadorului, dar și domnului Moise pentru eforturile depuse în calitate de raportor. Au început negocierile cu Australia, după cum am spus până acum, n-am nimic împotriva Australiei sau Noi Zeelande, dar sunt împotriva um, sporirii transportului din locuri atât de îndepărtate, pentru că acesta nu poate să respecte niciun caz obiectivele acordului de la Paris. Iar dacă Australia nu este de acord cu um, acordul de la Paris, noi totuși suntem. Trebuie să ne gândim la cât costă transportul acestor produse. O companie uh, o companie care vinde de, de pe cealaltă jumătate a globului va fi mai ieftină doar dacă se elimină costurile de transport. Și va fi cazul. Noi suntem în partea cealaltă a lumii față de Australia. Uh, și trebuie să analizăm bine situația. Știm că acest lucru este important în cadrul negocierilor și vrem să știm cum se va ține cont de el în decursul procesului de negociere. De asemenea, s-a vorbit despre coordonare uh, Și problema este că se discută pentru coordonare numai cu companiile, nu și cu restul opiniei publice, iar com comunicarea nu se face uh, publică, nici măcar uh, membrii Parlamentului European nu au acces la ea. Practic s-au formalizat doar niște um, înțelegeri cu niște companii multinaționale. Cum se va face acest lucru în negocieri în continuare? Uh, cum ne vom ocupa de cercurile de influență din afara um, Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun, domnule Miner, bun venit înapoi după vacanță. Acum nu am să fac niciun excurs uh, doar o să analizez niște dovezi clare pe care le avem. În legătură cu Australia, am două întrebări pentru comisie. Libera circulație a persoanelor între Australia și UE a fost discutată. Este o problemă care a fost pusă. Se propune o, liberă, o clauză de liberă circulație a persoanelor între Australia și UE. Cred că pentru UE ar fi un lucru bun. Uh, pe de altă parte, se pare că Australia uh, are acces la piață chiar și fără o astfel de clauză de liberă circulație. Încă o întrebare. S-a propus vreodată în cadrul negocierilor ca Australia să își plătească accesul la piața UE? Pentru că se pare că asta este se cere Regatului Unit. și de ce există această um, discriminare împotriva Regatului Unit. Noi trebuie să plătim 40 de milioane de lire sterline sau euro, nu mai știu exact, dar noi trebuie pur și simplu să plătim pentru accesul la piața europeană și Australia, iată că nu trebuie. Și mai am o întrebare am primit raportul cu privire la raportul, raportul cu privire la prima rundă de negocieri și nu am reușit să înțeleg din el ce s-a negociat și care sunt propunerile cu privire la bunurile agricole, un subiect care este întotdeauna foarte controversat în acordurile comerciale. Se discută puțin despre energie și materii prime, presupun că uh, materiile prime ar intra în acest domeniu, dar care este poziția noastră oricum? Textul Parlamentului European vorbește și despre bunurile agricole în secțiunea 19, sub secțiunea J. Dar ați putea pur și simplu să ne dați niște date, niște date fundamentale în legătură cu acest lucru? Și în final, nu știu dacă vreți să auziți acum uh, uh, puncte care țin de istorie, dar vreau să spun ceva. Când noi am intrat uh, în Uniunea Europeană în 1975, deci când au expirat acordurile de tranziție um, definitiv, noi aveam un acord bilateral cu Australia la care am renunțat. Uh, și unul dintre motivele pentru care ni se spune că ar trebui să facem parte din Uniunea Europeană este că e mult mai ușor să reușim să negociem acorduri comerciale. Și iată că, 40 de ani mai târziu, noi încă vorbim despre un astfel de acord. Dar eu aș vrea să vă rog să mă răspundeți la întrebările directe, mai ales cea cu privire la agricultură. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul ambasadorului Australiei la Uniunea Europeană, pentru câteva minute. Domnul Justin Plan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și comisiei și raportorilor pentru comentariile făcute. Din punctul nostru de vedere, a fost o primă rundă de negocieri, deci uh, ne-am concentrat cel mai mult asupra mijloacelor de negociere, asupra calendarului și asupra programului de încheiere a negocierilor. Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna König. A fost o rundă de negocieri constructivă. Considerăm că activitatea de pregătire a fost um, utilă și am reușit să începem bine. Noi dorim să obținem un acord cuprinzător și ambițios. În prezent, comerțul la nivel mondial este supus multor presiuni, multor semne de întrebare din partea comunităților noastre și din alte părți și este foarte important ca Australia și Uniunea Europeană să încerce să se, se exprime clar în sensul că sprijină investițiile și comerțul corecte și bazate pe reguli și deschise. Evident că în cadrul negocierilor va apărea tot felul de provocări pentru fiecare parte, dar noi ne vom concentra asupra progreselor care se pot face și asupra soluțiilor care sunt um, acceptabile pentru ambele părți. S-au adresat mai multe întrebări, am să încerc să răspund la cât mai multe. În primul rând, în legătură cu noul guvern al Australiei, da, avem un uh, nou uh, prim-ministru, domnul Morrison, senata Birmingham, care este uh, ministrul pentru investiții, și senator Payne, care este uh, ministrul de externe și uh, pot să vă spun că prim-ministrul susține continuitatea în prezent uh, încă nu mm, am nimic uh, publicat de la domnul Birmingham, uh, nicio declarație de presă clară, dar asta am auzit din surse uh, de la guvern. Oricum s-ar părea că guvernul australian va continua să discute um, Uh, cu Uniunea Europeană privind acest acord în ceea ce privește acordul de la Paris și protecția mediului înconjurător în general. M-a surprins foarte mult um, comentariul uh, noului guvern cum că ar dori să se retragă din acordul de la Paris. Australia își respectă uh, întotdeauna angajamentele internaționale, ne-am luat niște angajamente și prin acordul de la Paris și dorim să le uh, îndeplinim, așa cum în general dorim să luptăm pentru protecția mediului înconjurător. În ceea ce privește calendarul pentru negocieri, uh, poziția noastră este că nu există un termen limite de încheiere a negocierilor. Ne interesează ca rezultatul să fie cât mai cuprinzător și considerăm că este imperativ să nu sacrificăm calitatea acordului obținut de dragul vitezei. Acestea fiind spuse, evident, considerăm că putem să ne mișcăm rapid și cred că prima rundă de negociere a demonstrat că dăm dovadă de bună credință. În ceea ce privește agricultura, după cum am spus deja, abordarea noastră este să obținem un acord cuprinzător. Deci considerăm că excluderea a priori a unor produse sau elemente din um, agenda de negociere nu respectă această abordare. Considerăm așadar că la începutul negocierilor ar trebui ca totul să fie discutat, sperând să obținem cel mai cuprinzător rezultat posibil. În ceea ce privește serviciile, am dorit ca rezultatul să consolideze um, comerțul cu servicii și să asigure un mediu transparent pentru comercializarea serviciilor, inclusiv în domeniul digital. Ca și Uniunea Europeană și noi sprijinim prevederile care vizează dreptul de reglementare a ambelor um, guverne. Și ca un comentariu final, Australia și Uniunea Europeană pe lângă eforturile bilaterale, cooperează și foarte strâns în OMC și acesta este un spațiu multilateral în care eforturile noastre pot să aducă un plus, pot să ajute la soluționarea litigiilor și pot să revitalizeze OMC ca forum de negociere. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Doamnă König, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Am să încep cu una din primele întrebări și anume de ce să separăm negocierile cu Australia și cele cu Noua Zeelandă. Um, cred că răspunsul este destul de clar. Sunt două națiuni diferite, două politici comerciale diferite, prioritățile sunt diferite și, și din partea lor, dar și din partea noastră pentru fiecare țară. Fiecare negociere va avea propriul calendar. S-a luat acum mult timp decizia ca negocierile să nu fie comune și nu a fost uh, și niciuna dintre părți nu a dorit ca negocierile să fie comune. Cred că aceasta este abordarea corectă și rămâne să vedem uh, cu ce viteză vom avansa pe cele două planuri cu cele două țări. După cum a spus și domnul ambasador, uh, scopul nostru este să avansăm cu Australia cât mai rapid și am să răspund acum și la întrebarea cu privire la calendarul uh, de negociere cu Australia. Evident, când a făcut declarația domnul președinte Juncker, mandatele nu erau încă aprobate și a durat un pic mai mult decât ne așteptam. Prima rundă a fost organizată foarte repede și urmează a doua rundă în noiembrie. Dar, după cum am spus, vor exista activități între sesiuni, între timp. Suntem dispuși să ne mișcăm cât se poate de repede, dar, după cum am spus, am început destul de târziu și mai sunt și alte um, evenimente de întâmpinat. Deci, uh, este, uh, deci mandatul comisiei este o provocare. În ceea ce privește consultările online, în mod normal, durează 2-3 luni până se centralizează răspunsurile. Unele dintre companiile sau organizațiile care au participat la consultare au dreptul de a ne cere să nu le publicăm numele și informațiile. Altfel, noi suntem uh, transparenți uh, și în funcție de câte răspunsuri primim, facem în general o compilație a răspunsurilor pentru ca materialul publicat să acopere tot ce s-a spus. Și acest, acestea sunt, această compilație e pusă la dispoziție și online. În ceea ce privește rezultatele care um, au apărut în urma primei runde, este un pic um, timpuriu să vorbim despre ele. Ambele părți um, Uh, au un proces intern pentru producerea reacțiilor la text. Este prea devreme să vorbim despre soluții. Sunt sigură că ambele părți au, uh, se gândesc la anumite soluții diferite și cred că acestea vor putea fi testate numai uh, pe parcursul negocierilor. În ceea ce privește primul schimb de oferte, evident, am început să discutăm cu privire la parametrii ofertelor. Cred că este încă neclar dacă în noiembrie se va putea face primul schimb de oferte. Încercăm să mergem în paralel cu a, anumite capitole discutate și voi, fi, voi discuta acest lucru și cu negociatorul șef uh, când vine în septembrie, la sfârșitul lui septembrie și vom vedea, uh, vom vedea și ce progrese facem prin uh, videoconferințe. Evident că un aspect cheie pentru noi este ține de indicațiile geografice, după cum am spus, iar pentru Australia un aspect cheie este cel cu produsele agricole și accesul la piață. Trebuie să vedem cum putem să tragem o paralelă, nu pot să vă explic mijloacele încă pur și simplu pentru că nu ne-am hotărât care vor fi, dar e clar că va trebui să facem o paralelă în activitatea de negociere pe aceste capitole, pentru că este clar că sunt legate între ele. În ceea ce privește dialogul privind politica comercială, acest Asta a avut loc în ultimii ani la intervale regulate cu Australia și cu Noua Zeelandă. Este un exercițiu paralel pentru că încercăm ca în acest dialog să nu discutăm probleme care se discută în negocierile pentru acordul comercial. Întotdeauna există probleme bilaterale care se discută pe lângă cele care țin de OMC și acestea merită să fie discutate bilateral. Uh, de obicei avem o discuție foarte bună cu privire la ce se face și în alte negocieri care sunt relevante pentru ambele părți. În prezent, așadar, decizia este să continuăm aceste exerciții care au fost foarte utile și ele vor fi organizate în continuare, în paralel, o dată pe an. În ceea ce privește serviciile, nu s-au um, înaintat încă texte Nu avem încă arhitectura pentru capitolul privind serviciile, știm uh, însă că australienii preferă lista negativă. Noi avem o experiență cu această abordare, dar, încă o dată, după cum spuneam, decizia nu a fost încă luată. În ceea ce, pe de altă parte, avem foarte multe elemente comune pentru că uh, s-au discutat deja s-a discutat deja acest subiect de mai multe ori. Deci uh, suntem foarte ambițioși pe capitolul care privește serviciile și avem multe elemente în comun de la care să pornim. Sper să putem să discutăm parametrii mai mult uh, cu privire la um, servicii și la investiții uh, și sper ca după următoarea rundă să pot să vă vorbesc despre acest lucru în 2019. Dar acest lucru trebuie discutat uh, cu uh, negociatorul șef. De asemenea, în raport ați văzut uh, probabil că ne bazăm pe planul de acțiune în 15 puncte cu privire la uh, implementarea mai bună a capitolului TSD. Nu există niște soluții clare, pur și simplu ne concentrăm asupra felului în care implementarea poate să fie mai bună prin aceste 15 puncte. În ceea ce privește acordul de la Paris, uh, În ceea ce privește acordul de la Paris, am auzit ceea ce s-a spus, se știe că este și o decizie a Comisiei, că se vorbește despre respectarea și punerea în aplicare a acordului de la Paris. Rămâne să vedem ce, ce va scrie până la urmă în text, dar aceasta va fi o formulare minimă, este clar. În ceea ce privește corupția, după cum știți, am pus la punct prevederi cu privire la corupție pe care le-am înaintat Mexicului și apoi și uh, Chile. Uh, în discuția acelui acord s-a discutat și despre uh, problema de gen, uh, prima dată în acordul cu Chile. Momentan uh, cu Australia nu vrem să înaintăm prevederi nici cu privire la gen, nici cu privire la corupție. Uh, în plus, nu cred că nici Australia, nici Noua Zeelandă sunt niște țări în care considerăm că e un risc mare de corupție. Oricum, în prezent, decizia este să nu înaintăm acest gen de prevederi. În ceea ce privește comerțul digital, ați văzut probabil în raport de asemenea că s-a discutat diversele mijloace de abordare a comerțului digital sau electronic, după cum mai e numit. Uh, Evident, aceasta este una dintre problemele care vor fi discutate în următoarea rundă, dar este clar că vor exista prevederi în acest sens. După cum am spus, există o diferență între abordarea Australiei și abordarea europeană în prezent. Rămâne să vedem uh, care va fi evoluția. În ceea ce privește comentariile cu privire la un uh, Uh, circuit de negociere um, separat, informal, cu companiile. Pot să vă spun că nu știu nimic despre acest lucru pentru că avem foarte multe comentarii, uh, foarte multe legături cu societatea civilă, nu doar cu companiile. și asta prin consultările despre care v-am vorbit și, în plus, uh, prin întâlnirile pe care le organizăm cu reprezentanții societății civile, pentru negocierile pe care le organizăm și vom continua să facem aceste întâlniri și pentru aceste negocieri și pentru altele. În ceea ce privește libera circulație, nu există o uh, clauză clară cu privire la acest lucru dar există o parte a acordului în care se discută acest gen de probleme, dar este vorba mai mult despre libera circulație a uh, oamenilor de afaceri sau a personalului necesar pentru investiții, dar nu vizează libera circulație a persoanelor în general. În ceea ce privește bunurile agricole, nu am înțeles foarte bine ce vreți să spuneți cu acea întrebare. Presupun că uh, Dumneavoastră vreți să știți ce vom scrie în oferta noastră despre accesul la piață. Și după cum spuneam, vă voi spune acest lucru după ce va exista primul schimb de oferte. În ceea ce privește energia și materiile prime, și acesta este de asemenea un capitol foarte important cu Australia, uh, Acesta este un capitol foarte nou în negocieri. Uneori va fi vorba despre prevederi pur și simplu, alteori despre capito- un capitol în sine. Oricum, acest domeniu este foarte important, fiindcă Australia este o sursă de materii prime foarte importantă și există multe asemănări și multe um, mulți susținători ai ideii de a menține piețele deschise. Rămâne să vedem care sunt rezultatele în acest sens. Și cred că asta e tot ce am avut de spus. Mulțumesc. Conclusion by... Acum o scurtă concluzie din partea raportorului. Mulțumesc. Ce rețin disca- discuția asta este că există un sprijin general în comisia noastră cu numite nuanțe din partea colegilor de care țin cont și mm, voi încerca să le reflectez pe viitor. Deci vrem să avem o înțelegere uh, cuprinzătoare, uh, cât mai calitativă, deci nu neapărat să facem totul foarte rapid. Și probabil se <laughs> va vota. Noi suntem recarnarea democratică acestui... Deci cei care vor urma vor vota. Mă bucur să aud și ce ne-a spus ambasadorul australian, care ne-a spus că țara dumnealui nu va renunța la aceste angajamente și că va avea în continuare o poziție foarte clară și uh, că vor respecta uh, acordurile de pe la Paris, însă va trebui să vedem cum se va reflecta asta în acord. Deci, optimism rezonabil, o atitudine pozitivă. Vă mulțumim foarte mult. Punctul 15 este următorul, un exercițiu asemănător cu privire la Noua Zeelandă. Deci ce s-a întâmplat la negocierile cu Noua Zeelandă? Um, So, we had... Doamna König. Am avut runda cu Noua Zeelandă la câteva săptămâni după cea cu Australia, tot aici la Bruxelles. Vedeți propunerile de text pe care le-am transmis Comisiei INTA. La acea negociere am discutat toate capitole, cu excepția căilor de atac comerciale. Aici echipa de negociere nu și-a arătat disponibilitatea pentru a negocia. Ca și în cazul uh, negocierilor cu Australia și aici negociatorii au fost foarte bine pregătiți, deci punctul de pornire a fost foarte bun. Am avut uh, niște detalii puțin mai detaliate. Runda a avut loc la două săptămâni după cea cu Australia, deci neozelandezii uh, au avut mai mult timp să se ocupe de cele 12 propuneri din partea noastră și o serie de articole deja fuseseră uh, uh, stabilite în prealabil. S-au analizat diferite soluții de text, unde nu avem texte identice, însă măcar um, cumva textele converg. Ca și în cazul Australiei, la multe capitole am avut o atitudine coerentă, ceea ce nu e surprinzător. Și știm și aici ce provocări vom avea. Agricultura, bineînțeles, produsele lactate, ovinele, indicațiile geografice, cele protejate. Dar cred că vom găsi o soluție la aceste obstacole. Acesta este sentimentul pe care l-am avut după această primă rundă. Vom avea o altă rundă în octombrie. Va fi prima rundă în Noua Zeelandă, cea de-a doua rundă de negociere și ne așteptăm să înaintăm câteva noi propuneri pentru acea rundă cu privire la transparența, la bunele practici de reglementare, servicii, dezvoltarea durabilă și uh, SPS. Deci totul se derulează conform pla planului. E, suntem într-o fază mai timpurie decât în cazul Australiei, însă e clar că vom discuta, vom avea timp. Deci noi nu încercăm să avem un ritm mai rapid de negociere cu Noua Zeelandă decât cu Australia. Deci de da, aceea s-a făcut programarea așa cum s-a făcut. Și oricum sperăm și credem că vom putea progresa la fel de rapid ca și în cazul Australiei. Da, călătoria e mai lungă până în Noua Zeelandă și Australia decât în alte țări partenere. Domnul Caspari. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, cu toții am văzut în vara aceasta că situația uh, în întreaga lume nu a devenit mai stabilă, ci din contră și uh, iată că după ani și ani uh, încercăm iarăși să negociem cu Noua Zeelandă și se înțelege de ce. Din păcate, există mai multe țări care se retrag din această luptă în uh, regiune, de exemplu China și continuă, considerăm că dacă reușim să ne îmbunătățim uh, relațiile cu Noua Zeelandă, situația ei în zonă se va îmbunătăți. Pe de altă parte, uh, datorită retragerii SUA și datorită creșterii influenței altor parteneri, avem posibilitatea să avem și noi o părere mai puternică, inclusiv în, aceste, în negocierile cu privire la acest acord. Considerăm că negocierea a fost pregătită bine. Noi, Parlamentul European, am fost de acord explicit cu începutul cât mai rapid al negocierilor. În rezoluția noastră am scris și că există niște condiții clare care trebuie respectate în ceea ce privește mai ales problema standardelor, uh, și aceasta este o problemă care a trebuit respectată și în negocierea cu Canada sau cu Japonia. Sperăm ca negocierile să fie cât mai rapide de acum înainte, sperăm ca lucrurile să se miște cât mai rapid, să se ajungă la o situație stabilă. În plus, sperăm ca, sper ca companiile noastre să aibă cât mai rapid uh, uh, șansa de a intra pe piața din Noua Zeelandă și îmi doresc și să uh, profităm de oportunitatea de a arăta altor parteneri comerciali cum poate să arate un acord uh, modern, de, uh, un acord comercial modern și cum putem prin acesta să stabilizăm situația cetățenilor europeni. Vă rog ca până acum să ne transmiteți toate documentele și să vă gândiți de la început uh, cum puteți să informați suficient populația europeană în legătură cu această negociere pentru ca toată lumea, întreaga opinie publică, să nu își mai facă atâtea probleme în general. Mulțumim foarte mult! Uh, cred că dumneavoastră vreți să arătăm acest um, acord, modern, acord comercial modern, mai ales anumitor parteneri la care vă gândiți dumneavoastră. Mulțumesc. Acum raportul din umbră, Carolina. Mulțumesc și eu foarte mult. Eu aș vrea să-l salut pe domnul um, ambasador și să-i mulțumesc pentru cuvintele spuse. Uh, avem câteva de spus despre Australia, dar și unele sunt valabile și pentru Noua Zeelandă. Evident că vorbim despre viteză, trebuie să ne mișcăm rapid, dar cea mai importantă este calitatea. Uh, deci, uh, cred că ar trebui să dureze atât cât este nevoie ca să avem un acord bun și pentru partea australiană și pentru partea europeană și cred că amândoi partenerii se gândesc la fel în legătură cu normele de lucru care um, vizează. um, vizează regulile OIM. Acestea n-au fost încă ratificate. Întrebarea mea este cum abordați această problemă. Acestea vor fi abordate și implementate până la sfârșitul negocierilor. Nu va fi dificil să se negocieze în absența acestor reguli? O altă întrebare, ați vorbit despre agricultură și aici uh, este vorba despre exceptarea unor produse sensibile. Cum reacționează Noua Zeelandă? se va discuta uh, despre totul și se va hotărâ ce să se excepteze sau cum se abordează uh, această problemă. În plus, un alt domeniu este comerțul digital. Trăim într-o lume globalizată, transferul de date este important și aici uh, spuneți-ne care prevederi uh, au fost hotărâte sau dacă există uh, niște propuneri concrete pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Emma Glachlin pentru ECR. Mulțumesc, îl locuiesc pe colegul meu, David Cameron Barman, care se ocupă de Noua Zeelandă. Aceeași întrebare. Suntem gata să facem o ofertă cu privire la accesul uh, bunurilor pe piață. De asemenea, și începește comerțul digital. Ce s-a făcut? Uh, deci ar vrea să știu dacă la negocieri uh, există un plan pentru o negociere mai accelerată cu Noua Zeelandă, deci diferită de Australia. Și suntem pregătiți să facem asta și dacă se va face, cum se va comunica în legătură cu asta mm, în ce privește pe parteneri, domnul Büchner de la Verzi. Ich möchte noch mal... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să revin asupra um, soluționării litigiilor. S-a vorbit despre progrese. Ce progrese s-au făcut mai exact și care sunt principalele probleme în legăt- uh, ale părții din Noua Zeelandă pe acest capitol? În plus, s-a vorbit deja despre problema dezvoltării durabile și acest capitol. Aici se pare că ambele părți s-au pus de acord doriți ca aici să existe un capitol implementabil cu un mecanism de sancțiuni sau ca până, ca până acum să avem un capitol frumos literar? Deci, practic, va fi în continuare vorba despre o pasăre kiwi care însă n-are cioc? Mulțumesc! Vai, săracul animal! Acum, Anne-Marie Minor de la GUE. Mulțumesc! Ceea ce spuneam eu referitor la Australia e valabil și în cazul uh, Noii Zeelande. Însă nu mi s-a răspuns la întrebări și aș vrea deci să le repet și mă voi limita doar la aceste întrebări pe care le voi citi. Se, ține cont, se va ține cont de costul transporturilor bunurilor, în al doilea rând. Se va menține principiul uh, precauției la aceste negocieri și, de asemenea, circuitele de negociere care nu intră sub influența Parlamentului. Deci cum afectează acestea, aceste negocieri? David Martin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dimineața asta am discutat despre nou regulament cu privire la clauzele de salvgardare care se va aplica Singaporului, Germ- uh, Vietnamului. Însă există și posibilitatea de a include alte țări cum rămâne cu Australia și Noua Zeelandă? Ar putea fi incluse la aceste discuții? Și în ceea ce privește comentariile făcute de Emma și de raportor, se spunea că um, e mai importantă calitatea decât rapiditatea, însă dat fiind că Noua Zeelandă are unii dintre cei mai buni negociatori comerciali din lume, cu excepția a lor, a um, celor din partea UE, au o economie cu standarde ridicate de mediu, sociale. Dacă avem o clauză de salvgardare, de ce nu am putea încheia mai rapid acest acord comparat cu alții? Și să dăm un exemplu bun. Avem o reputație în ceea ce privește lentoarea negocierilor noastre comerciale. Poate că ar fi ocazia să modificăm această... Da, da, încet, dar fiabil, spune domnul președinte. Domnul Dartmouth. Nu știu dacă cineva a mai văzut filmul Groundhog Day, când uh, personajul principal se întâmplă același lucru, deci practic trăiește aceeași zi la nesfârșit. Aici parcă suntem uh, Groundhead uh, două minute. Întrebările mele sunt exact la la fel ca cele privitoare la Australia. Însă, ca să fiu foarte specific, după cum știm reprezentanții comisiei, dar poate că nu toți colegii de aici, sectorul agricol e mult mai important în economia Noi Zeelande decât uh, din cea australiană, ce are o pondere mult mai mare. Și nu prea vedem nimic aici despre agricultură. Rezoluția propune să existe niște contingente tarifare și perioade de tranziție alocate. Comisia de acord cu aceste comentarii din rezoluția parlamentară? Deci ce vă permite să credeți că aceste negocieri la capitolul um, agricultură se vor desfășura așa cum susțineți dumneavoastră acum? Ambasadorul Noii Zeelande în Uniunea Europeană va avea câteva minute pentru a reacționa. Domnul David Taylor, aveți cuvântul, domnule ambasador. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. o adevărată plăcere să fiu din nou astăzi aici. Vă mulțumesc dumneavoastră și membrilor comisiei pentru interesul apropiat pe care l-arătați față de aceste negocieri pentru acordul de liber schimb cu uh, Noua Zeelandă. Ne vom uh, continua colaborarea de-a lungul negocierilor din spirit de transparență și, bineînțeles, uh, și după încheierea negocierilor când Parlamentul va trebui să adopte acordul. Asta face parte din cadrul mai general al relațiilor dintre UE și Noua Zeelandă. După cum știți, avem o relație de lungă durată, o relație mm, consolidată, profundă și, de asemenea, în multe foruri multilaterale suntem parteneri pentru a obține mm, uh, progrese în ceea ce privește mm, schimbarea climatică sau uh, uh, normele de muncă. Recent o reprezentată a țării mele sau țării mele spunea că nu există parteneri mai apropiați decât noi. Deci pentru noi acest acord de liber schimb e o prioritate esențială. E un semnal clar față de sistemul comercial actual care e amenințat. Actualul guvern a făcut mari presiuni pentru a... Fostul guvern, deci, a făcut presiuni pentru ca aceste um, negocieri să fie lansate. Actualul guvern, care la putere de anul trecut, de asemenea, menține nivelul de presiuni. De asemenea, au avut uh, vizite reciproce la nivel înalt. Doamna Mogherini, de pildă, a vizitat Noua Zeelandă. Deci noi ne înțelegem bine intențiile, și descrierea directorului adjunct Koenig a fost foarte corectă și sperăm să avem un rezultat cât mai bun și cât mai rapid. Deci avem aceleași perspective, avem aceleași uh, puncte de vedere în ceea ce privește multe aspecte comerciale. Acum, în ceea ce privește calitatea și rapiditatea negocierilor. Credem că se poate înainta rapid, dar nu credem că ar avea de suferit calitatea acestui acord cuprinzător. Suntem ambițioși în legătură cu rezultatul și sperăm ca Uniunea Europeană uh, de asemenea să aibă aceeași atitudine. Noi am adoptat o politică Trade for All, am copiat practic din politica dumneavoastră uh, deci încercăm să îmbunătățim situația IMM-urilor, a femeilor pentru dezvoltarea durabilă, schimbarea climatică, începește drepturile muncii, uh, mediul înconjurător, egalitatea între sexe și uh, chestiunile legate de populațiile indigene. Deci comunicăm și vrem să comunicăm în continuare uh, cu Parlamentul European. Acum în ceea ce agricultura și transportul de bunuri la care v-ați referit. Ne dorim ca în acord să fie acoperite cât mai multe bunuri. Suntem dezavantajați față de UE din cauza acordurilor din trecut și vrem niște condiții de participare egale. Credem că e posibil să se ajungă la un acord cuprinzător folosind o serie din instrumentele menționate de unii dintre dumneavoastră, însă fără să excludem produsele. Doamna König se referea la negocieri, la diferențele care există, însă credem că pe măsură ce negociem le vom putea um, elimina. Acum, în ceea ce privește serviciile, așteptăm propunerea Comisiei, Comisia Uniunii Europene. Vă spun că noi uh, suntem mulțumiți de abordarea pe care o aveți dumneavoastră, deci vom uh, colabora strâns, ne vom prezenta uh, ideile, însă vom lucra pe baza textului dumneavoastră. Deci vom vedea ce se întâmplă la servicii. Cred că experții comunitari vor uh, ridica în discuție noi chestiuni. Vrem să le permitem companiilor și Uh, clienților să facă comerț uh, online, dar în același timp să fie respectate drepturile consumatorilor. În ce privește soluționarea litigiilor, am stabilit deja o serie de prevederi din text și salutăm modul în care Comisia descrie mm, procesul de mediere, acel capitol cu privire la mediere. Am uitat de asemenea și chestiunea legate de Organizația Internațională a Muncii. Am uh, ratificat 6 din 8 convenții OIM, deci uh, ne-am luat un angajament față de toate aceste principii. Au existat anumite îndoieli în legătură cu modul de interpretare a anumitor convenții, de aceea nu le ratificaserăm. Însă vă asigur că în ceea ce privește obiectivele acelor convenții și prevederile cheie, noi le respectăm pe deplin. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi astăzi aici. Așteptăm uh, cu nerăbdare următoarea rundă de negocieri de la Wellington din luna noi octombrie și sperăm să ajungem la un acord uh, benefic pentru ambele părți. Doamna Chionei care cuvântul acum din nou. Mulțumesc foarte mult. Să încep cu întrebarea cea mai des mm, zic, uh, adresată calendarul și calitatea versus celeritatea. Cred că e foarte clar ceea ce ne dorim. Vrem să înaintăm cât mai rapid cu Noua Zeelandă la negocieri, însă nu vrem să o facem în detrimentul calității de care avem nevoie care o dorim. Cred că ambele părți au înțeles foarte clar acest lucru. E un obiectiv comun să procedăm cât mai repede, însă e clar că va trebui să ne consultăm, să găsim soluții. După cum spuneam, prima rundă din Noua Zeelandă va avea loc uh, curând, în octombrie, după care vom lua o decizie cu privire la organizarea următoarei runde de negocieri. Ne s-a spus că suntem gata și pentru lucrări uh, între sesiuni pentru a menține uh, ritmul de croazieră. E clar că există anumite probleme, să ambele părți sunt gata să găsească soluții. Acum, care vor fi soluțiile? Asta a fost și întrebarea cu privire la agricultură. Și spuneam, aici e vorba mai, mai mult de programarea accesului pe piață. Cum soluționezi problema liberalizării produselor dacă nu vrei să optezi pentru o liberalizare totală și dacă nu ai o ofertă în ce privește accesul la piață, e prea devreme să încep să discut despre soluții pentru asta. Deci să soluționăm întâi problema ofertelor cu privire la accesul pe piață, după aia să vedem restul atât Noua Zeelandă cât și Australia vor solicita un acces foarte deschis pe piață pentru produsele lor și e clar că UE are acolo niște puncte sensibile. Și atunci vom încerca să venim cu soluții. E destul de semănător cu ceea ce avem și la alte negocieri, deși, bineînțeles, situația e diferită. Sunt de acord că va trebui să ne străduim pentru a demonstra în acest acord că mm, noi nu doar credem în, într-un comerț bazat pe reguli, de a încheiem acordul de liber schimb, ci și că vrem să avem o agendă comercială progresivă, progresistă. Deci asta va trebui să dovedim. Și asta a venit în urma discuțiilor din grup. După cum spuneam, uh, nu de mult ne-am uh, înaintat noi uh, textul uh, între această prezentare a textului și prima rundă nu e prea mult timp, deci vom vedea care sunt propunerile din partea Noi Zeelande și vom vedea ce putem stabili. Să suntem gata să avem o agendă mai progresistă cu o țară precum Noua Zeelandă, cu care avem foarte multe lucruri în comun. În ceea ce privește Uh, performanța, comerțul digital, aici nu avem încă un text. Se referitor la comerțul digital, vă pot spune că pe site Comisia a prezentat deja un limbaj generic la articol cu privire la comerțul digital. Deci intenționăm să includem asta și la negocieri. Acum, soluționarea litigiilor. Întrebarea se referea la soluționarea litigiilor în sine. Aici există mai multe chestiuni tehnice legate de modul în care sunt considerate um, solicitările, plângerile sau procesul de mediere sau acel registru al litigilor și plângerilor. Pentru asta va fi nevoie de mai multe discuții la negociere. E posibil ca asta să aibă legătură și cu sistemul de uh, tribunale pentru investiții, însă asta nu e în mandatul uh, actual pe care îl avem pentru negocierea cu Noua Zeelandă și nici cu Australia. Încă nu am prezentat un text. Comisia și-a anunțat intenția de a veni cu mai multe lucruri la capitolul TST. Um, Deocamdată nu am prevăzut uh, sancțiuni, chiar dacă propunerea nu e gata. Acum, bineînțeles că transportul bunurilor uh, e o problemă. Sunt transportate bunurile pe nave, după aia cu camionul. Deci e clar că emisiile sunt, uh, sunt mari. Pe de altă parte, în evaluarea de impact făcută deja, emisiile crescute în urma unui acord cu Australia și Noua Zeelandă erau totuși limitate. Și evaluarea de impact E disponibil online. Deci puteți să o consultați. Să când vorbim despre emisii, nu e vorba doar de sectorul transportului, ci de întreg lanțul de producție. Și cu o țară ca Noua Zeelandă, care e foarte interesată de asta, vom vedea ce posibilități oferă tehnologia de reducere a emisiilor prin cooperarea stabilită în cadrul unui astfel de acord. Cred că am discutat. Ah, clauza de salvgaldare. pentru carnea de oaie. E nevoie de așa ceva sau nu? Asta are legătură cu soluțiile pe care le vom găsi cu privire la accesul la piață. O clauză de salvgardare e o cale de a aborda cotele și contingentele tarifare Uh, încă nu avem o ofertă clară. Asta e o opțiune care o avem oricum, însă depinde puțin de echilibrul uh, general pe care îl vom obține. Și, bineînțeles, comunicăm de asemenea cu părțile interesate în timpul acestor negocieri. Vă mulțumesc! Da, de data asta elefantul <laughs> de care nu vrea nimeni să vorbească e o aie. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Este clar pentru toată lumea că dacă ne mișcăm uh, repede nu înseamnă neapărat că lucrăm prost și uh, dacă ne mișcăm încet nu înseamnă neapărat că ne mișcăm bine. Așa că eu îmi doresc să ne mișcăm repede și să iasă totul bine. Și sper ca, de dragul transparenței, Uh, să se discute rapid și despre cele mai importante puncte și să fim uh, menținuți și noi mereu informați. Dacă totul este clar, nu va fi nevoie să venim nici noi cu întrebări. Vă urez toate cele bune în negocieri și aștept cu interes să mai discutăm acest lucru pentru transparență în această comisie. Mulțumesc foarte mult! Nu am primit un răspuns în legătură cu principiul precauționar și interacțiunea cu organele de cooperare. Dacă puteți răspunde acum e bine, dacă nu și înscris. Da, foarte pe scurt, principiul precauționar. În actuale negocieri e inclus, e un concept uh, esențial la aceste negocieri. Deci e în propunerea noastră de text. moment dat ce formă va lua în funcție de negocieri. Și al doilea rând, interacțiunea diferitelor uh, organe de cooperare, de reglementare. Am discutat despre asta de mult timp cu Noua Zeelandă. De obicei știți că asta se face pe bază voluntară. E ceva ce putem încuraja, însă depinde de voința agențiilor de reglementare sau organelor de reglementare. Are... asta nu ține apărat de procesul decizional de la comisie. Ca să continui, vorba de interacțiunea între diferitele organe de reglementare, nu doar cele bilaterale, deci între cele două țări, ci diferitele organe. Dacă fi acord de liber schimbare un astfel de organ, atunci ajungem la mai multe astfel de organe care între ele interacționează. La asta mă referam. Da, preluăm această întrebare, luăm act de ea, dar astăzi nu e neapărat subiectul discuției. Doamna Koenig și-a anotat întrebarea. Vă mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră, domnule ambasador, doamnă Koenig. Aici se încheie punctul 15 și trecem imediat la punctul 16. O mare, un mare acord comercial pe care îl avem cu Japonia. Am avut o dezbatere comună în legătură cu acordul de parteneriat. Punctele 16 și 17. Am avut o discuție îndelungată în legătură cu aceste negocieri comerciale care au început în 2012 mai multe discuții aici în Comisia Parlamentară. Am avut două delegații în Japonia. Am avut audiere, ateliere și, bineînțeles, am avut peste 30 de reuniuni ale grupului de monitorizare cu participarea multor reprezentanți ai societății civile, a sindicatelor și așa mai departe. Deci, discuții publice foarte intense în legătură cu acest acord comercial. Acum textul este pregătit. Am avut o audiere cu uh, principale părți interesate pe 9 iulie și acum e de datoria noastră ca în procesul de ratificare să discutăm despre acest acord și despre decizia pe care o vom lua. Președintele grupului de monitorizare, raportorul permanent, este domnul Pedro Silva Pereira, căruia îi dau cuvântul. Thank you, Chair, and good afternoon, colleagues. Hope you all are... Bună ziua, domnule președinte, dragi colegi, sper că ați avut cu toții o vacanță de vară frumoasă. Este prima noastră discuție după semnarea parteneriatului economic UE-Japonia pe 17 iulie. Cu câteva zile înainte, așa cum ați menționat, am avut o audiere publică aici la Comisia INTA pe 9 iulie cu fostul negociator șef din partea Japoniei, directorul general de Martini și principalii factori de interes din UE și Japonia. Primul punct pe care aș dori să-l menționez este că textul integral al acordului este public, de câteva luni, astfel că nu avem niciun motiv uh, pentru care să întârziem dezbaterea noastră cu privire la propunerea finală și să luăm o decizie. Cred, uh, pe de altă parte, că acest acord important merită o discuție corespunzătoare. Am avut deja două întâlniri ale grupului de monitorizare pentru Japonia cu părți interesate uh, din UE și Japonia în aprilie și mai și apoi am uh, organizat acea audiere publică despre care tocmai am vorbit. După acest uh, schimb de opinii formal, în calitate de raportor, vă voi putea prezenta în curând un proiect de recomandare însoțit de un proiect de rezoluție. Aș vrea să subliniez rolul Parlamentului European. Parlamentul are un uh, are de luat o decizie hotărătoare în următoarele câteva luni. După cum știți, acest acord de parteneriat economic este un uh, acord doar al UE și acesta va intra în vigoare dacă și numai când Parlamentul European își va da aprobarea. Totuși, este adevărat uh, și că acest acord nu este nicio surpriză pentru acest Parlament. Activitatea noastră a început uh, de vreme în acest proces uh, cu exercițiul de definire a câmpului de aplicare și rezoluția din octombrie 2012 privind mandatul de negociere. Și în ultimii ani au avut loc foarte multe întâlniri ale grupului de monitorizare, 21 de la lansarea negocierilor și până în prezent. Așadar, acest Parlament a, fost, a sprijinit uh, mereu din punct de vedere politic aceste negocieri și ne-am făcut uh, treaba de monitorizare a întregului proces. Acum uh, suntem în măsură să evaluăm rezultatul livrat de negociatori, să analizăm textul final, să-i ascultăm pe factori de interes relevanți și să luăm o decizie finală. Votul final este planificat să aibă loc în plenara din decembrie. Aceasta este misiunea noastră, să discutăm în continuare conținutul acordului specific pe fond. Și acum aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei aspecte cheie, care cred că sunt uh, importante în evaluarea parteneriatului economic UE-Japonia. Vorbim despre dimensiunea strategică a acestui acord, despre echilibrul economic al acordului și despre chestiunile care țin de dezvoltarea durabilă. În primul rând, importanța strategică a acestui acord. Trebuie să evaluăm meritele acestui uh, acord de parteneriat economic în contextul uh, geostrategic mai larg și trebuie să ținem cont și de politica noastră externă. De altfel, Uniunea Europeană și Japonia sunt parteneri strategici care împărtășesc valori fundamentale, precum drepturile omului, drepturile fundamentale, statul de drept și un angajament puternic pentru multilateralism, inclusiv un sistem de comerț mondial bazat pe reguli și la nivelul OMC. Pentru, din acest punct de vedere strategic, este logic uh, nu doar să creăm uh, și să instituim un acord economic puternic cu Japonia, ci și să ne consolidăm uh, parteneriatul economic cu Japonia, ducând acest parteneriat cu Japonia la un nou nivel. De altfel, uh, trăim într-o perioadă în care ne confruntăm cu provocări majore în ordinea mondială și acest acord poate transmite un semnal important referitor la un uh, comerț bazat pe reguli deschis și transparent și asta pe baza standardelor uh, în uh, regiunea um, Asia-Pacific și Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm că acest acord este singurul acord bilateral cel mai important încheiat vreodată de UEA. Împreună, UE și Japonia reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial și există foarte mult uh, potențial nevalorificat al acestor relații economice. De aceea, acest acord este atât de important din punct de vedere strategic. Al doilea aspect se referă la echilibrul economic al acestui acord. Acordul UE-Japonia este fără îndoială un acord comercial ambițios și cumprizător, care oferă un acces mai bun la piață și care stabilește reguli uh, importante în domeniul comerțului evaluarea sau studiul de impact uh, privind sustenabilitatea din 2012 uh, aprecia deja că impactul va fi unul pozitiv în ceea ce privește PIB-ul, um, ocuparea, uh, locurile de muncă, atât pentru UE cât și pentru Japonia. Așadar, odată implementat, acest acord va elimina cam 90 și ceva la sută dintre tarifele pentru exporturile între UE și Japonia Uh, protejând în același timp uh, produsele cele mai sensibile. Bineînțeles, vor exista și produse uh, fără taxe. Apoi, acordul va proteja 205 indicații geografice, mai mult decât CETA, apropo, lucru care este cu atât mai important pentru IMM-uri. Industria alimentelor uh, procesate, textilele, industria confecțiilor, industria cărnii vor fi principalii beneficiari ai reducerilor substanțiale de tarife. La fel de importante sunt și rezultatele în abordarea barierelor non-tarifare. Aceste măsuri non-tarifare au fost abordate de Japonia în decursul negocierilor și, bineînțeles, va trebui să mm, urmărim îndeaproape aceste angajamente. În ceea ce privește sectorul auto, uh, UE a decis să elimine tarifele de 10% pentru um, uh, mașini și piesele auto în decurs de șapte ani, iar uh, Japonia a decis să își alinieze standardele la standardele internaționale din domeniul industriei auto. Aceasta este o situație din care și UE și Japonia au de câștigat. Uh, și la fel și producătorii auto. Apoi, achizițiile publice sunt importante. Japonia Japonia a eliminat uh, clauza de siguranță operațională la un an de la intrarea în vigoare a acordului și în cele din urmă aceasta va permite uh, stabilirea de um, condiții de concurență egale pentru furnizorii feroviari din Uniunea Europeană. În ceea ce privește sustenabilitatea, acest uh, acord UE-Japonia cuprinde un capitol referitor la comerț și dezvoltarea durabilă. Ambele părți au reafirmat angajamentul față de o gamă largă de acorduri multilaterale în domeniul uh, mediului și muncii, inclusiv uh, uh, protecția muncii și siguranța și sănătatea ocupațională. Există și un capitol privind guvernanța corporativă, un angajament legat de acordul de la Paris privind schimbările climatice. De asemenea, acordul include, ca și acordul cu Canada, un angajament de a respecta standardele OIM în domeniul uh, muncii și, uh, bineînțeles, prevede și obligația Japoniei de a ratifica toate convențiile OIM în domeniul muncii. Salutăm toate aceste evoluții. Apoi există Convenția 105 și Convenția 111 privind uh, discriminarea în uh, ceea ce privește mediul și munca forțată. Acestea încă nu au fost ratificate de Japonia. Pentru Parlamentul European, uh, respectarea standardelor uh, centrale ale OIM în domeniul muncii este esențială. De aceea va trebui să insistăm ca Japonia să facă în continuare progrese pentru a ratifica aceste două convenții OIM, așa cum prevede propunerea de acord. Trebuie să închei, știu, domnule președinte, așa că am să mai menționez doar că acel capitol privind dezvoltarea durabilă permite consolidarea cooperării pentru a combate pescuitul ilegal și uh, tăierea ilegală de păduri și acesta este un, aceasta este o lipsă importantă în uh, mecanismul uh, japonez. Trebuie menționat de asemenea că la solicitarea noastră acordul uh, cuprinde și o clauză de revizuire a capitolului privind dezvoltarea durabilă care va permite o îmbunătățire a punerii în aplicare a acestui capitol și credem că Comisia ar trebui să declanșeze această clauză de revizuire cu Japonia cât mai curând posibil. În concluzie, domnule președinte, aș vrea să menționez că știm că acest acord nu conține un uh, capitol privind protecția investițiilor. Vor uh, avea loc uh, negocieri separate pe acest subiect. În ceea ce privește fluxurile de date sau schimburile de date, nu există angajamente concrete. Există însă o clauză de revizuire care poate fi declanșată după trei ani. Cred că ar trebui să cerem clarificări din partea Comisiei Europene referitor la intențiile și angajamentele sale în această privință. Atât deocamdată. Vom continua discuțiile și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, astfel încât să putem să pregătim uh, decizia politică. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, timp de două minute fiecare. Domnul Valesa este primul. Mulțumesc, domnule președinte! Cred că suntem cu toții de acord că acest acord de parteneriat economic va stimula comerțul de bunuri și servicii și va crea oportunități de investiții uh, de ambele părți. Acum să vedem uh, câteva date concrete. Se vor elimina 99% dintre tarifele plătite de companiile din UE care exportă în Japonia, în timp cam 85% din producția din produsele agroalimentare din UE vor putea să intre în Japonia complet fără taxe. Acordul recunoaște statutul special și oferă protecție pe piața japoneză pentru peste 200 de produse agricole europene uh, Uh, de origine geografică specifică. Companiile din UE vor putea să participe în condiții de egalitate cu companiile japoneze la licitații în 48 de orașe majore din Japonia. Acordul îndepărtează obstacolele existente în domeniul achizițiilor în sectorul feroviar. Mai mult, uh, parteneriatul strategic va consolida cooperarea între cele două părți și în alte domenii dincolo de cele comerciale, securitate și apărare, energie și uh, climă și schimburi interumane. Acordul de parteneriat economic este de asemenea un semnal politic puternic pentru a combate protecționismul, mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite. Prin urmare, nu pot să subliniez destul importanța strategică a acestui uh, acord de parteneriat în condițiile internaționale actuale. De asemenea, putem să ne gândim și la inițiativa um, acelei centuri uh, a Chinei Apoi uh, ne bazăm uh, pe valori comune, pe standarde comune și acest uh, acord este așteptat de foarte mult timp. De aceea, cred că trebuie să aprobăm acest acord cât mai curând posibil. Vă mulțumesc foarte mult, Emma. Eu vorbesc în numele raportorului din umbră de la ECR, Saed Kamal, care își transmite scuzele pentru că nu a putut să vină. Acesta este un acord major care acoperă aproximativ o treime din PIB-ul mondial și implementarea acestui acord va crește exporturile, va crea oportunități pentru companiile din UE și va promova, va impulsiona creșterea economică, va reduce prețurile și va crește opțiunile consumatorilor uh, pentru bunuri și servicii. Acest acord prezintă o importanță strategică pentru că ambele țări uh, și-au asumat angajamentul pentru un comerț uh, liber și, bineînțeles, um, acest acord UE-Japonia oferă Japoniei um, oportunitatea de a pătrunde în uh, sectoare care anterior erau protejate de diferite bariere tarifare și netarifare, vin, carne, textile și confecții și așa mai departe. Apoi, uh, companiile europene vor avea acces la licitații în Japonia, inclusiv în sectorul uh, feroviar. Companiile europene vor putea să participe la licitații pentru furnizarea de bunuri și servicii și în alte și într-o serie de orașe orașe desemnate. Japonia va recunoaște 210 indicații um, uh, europene și, uh, și sectorul auto va avea de beneficiat de pe urma acestui acord. Bineînțeles, uh, vom promova standardele europene în domeniul siguranței produselor și protecției mediului, iar acordul va duce la îndepărtarea multor uh, bariere în uh, calea accesării pieței auto din Japonia. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele acestui acord pe care le sprijină grupul meu. Sigur că am fi putut merge mai departe în anumite domenii, însă trebuie să privim toate acestea în contextul concesiilor făcute. ECR ar fi vrut dispoziții ambițioase în ceea ce privește schimburile de date transfrontaliere transfrontaliere. Însă, credem că această chestiune va putea să fie abordată în perioada de revizuire de 3 ani. Între timp, ECR sprijină negocierile uh, în vederea luării unei decizii finale și uh, asta pentru promovarea economiei digitale. ECR salută și sprijină decizia Consiliului. Sperăm că procedura de aviz conform va putea să fie finalizată în curând și aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorul și cu raportorul din umbră pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, domnul Klaus Buchner de la Versi. Vielen Dank. Um... Vă mulțumesc. În ceea ce privește serviciile, acest Parlament și-a exprimat deja motivele de îngrijorare de mai multe ori cu privire la listele negative, mai ales raportul final al Comisiei Panel din acest Parlament a recomandat ca capitolele privind servicii financiare și investiții ale uh, acordurilor să fie negociate pe baza listelor pozitive. Deci aici, practic, uh, Uh, este contrazisă poziția Parlamentului European. A doua problemă are de face cu capitolul cu privire la comerț și dezvoltare durabilă. Japonia nu a ratificat două convenții OIM fundamentale și sper că um, se vor face comentarii cu privire la acest lucru. Mai vreau să vorbesc despre problema defrișărilor ilegale. La audierea din iulie am auzit că Japonia a adoptat legislație prin care se introduceau cerințe de due diligence. Cum vede Comisia această legislație? Este echivalentă cu legislația pe care o avem noi? Când va fi pusă în aplicare integral această legislație? Principiul precauției este o problemă foarte mare în acest domeniu. În Japonia există anumite uh, reglementări cu privire la acest lucru, dar nu sunt suficiente. Vreau să vă amintesc de catastrofa de la Pontegan din Japonia, care s-a produs tocmai din cauza faptului că principiul precauției nu era suficient înrădăcinat în uh, legislația japoneză. În plus, de ce ar trebui să redeschidem negocierile cu privire la acest acord pentru prevederi care privesc fluxul de date. Ca o remarcă de încheiere, de ce Comisia de ce Comisia nu ascultă motivele de îngrijorare uh, care îi se spun. Ni se pare că uh, unele capitole chiar stau mai prost decât cele din CETA pe probleme importante. Mulțumim foarte mult, domnule Buchner. Să știți că nu este un acord de liber schimb aici, un acord comercial simplu, este un uh, parteneriat economic. Domnul Scholz, pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați corectat terminologia. Este vorba despre un parteneriat economic, ceea ce înseamnă că are și o parte politică. Uh, deci este practic un acord politic care conține și elemente economice. Este eu vreau să vorbesc despre câteva lucruri despre care au vorbit um, anumiți uh, participanți și vreau să diluez puțin discuția. În ultima vreme s-au discutat multe acorduri bilaterale, unele negocieri s-au încheiat deja și de fiecare dată s-a vorbit despre problema reglementării. Cred că este important ca în partea de acord de liber schimb a acestui parteneriat economic să existe cât mai puține competențe ale comisiilor comune. Asta înseamnă că există o zonă gri destul de mare cu privire la forurile democratice care reglementează cadrul juridic și competențele acestora. În acest sens, cred că timpul ne va arăta cât de mult uh, se reușește ca fluxurile comerciale să fie ținut care apar pe piață se pot ține în frâu de către um, regulator și cât de mult uh, face acest lucru concurența. Și am vorbit astfel, astăzi despre politică în domeniul concurenței. Cred că, um, ca și până acum, există multe semne de întrebare în legătură cu acest lucru și uh, cetățenii nu au uh, încredere în acest text din această cauză. Încă o problemă mai ține de achizițiile publice. Uh, Există principiul precauției de ambele părți. În acord scrie și că nu există o obligație de privatizare, dar este clar și că aceste achiziții publice vor intra tot într-o zonă gri. Și mai există un al treilea punct despre care vreau să vorbesc. Problema reală apare a în partea a doua a acordului care ține de protecția investițiilor. Nu se știe încă cât de mult vom reuși să impunem ideea de a avea un um, tribunal de arbitraj, cât de mult se vor folosi instanțele comune în acest sens, etc. Mulțumim foarte mult, Maria Arena. Mulțumesc, iată că eu uh, sunt o voce discordantă față de ceea ce a spus raportorul nostru. În primul rând, în ceea ce privește capitolul cu privire la dezvoltarea durabilă, știm că Japonia a uh, semnat în cadrul TPP un capitol de dezvoltare durabilă cu sancțiuni, deci nu văd de ce Comisia nu s-a impus mai puternic pe acest subiect, uh, punând la punct uh, un capitol de dezvoltare durabilă și cu sancțiuni, așa cum am discutat în Parlamentul European. Știu că există o reticență formală a Comisiei, a fost reticentă și la um, revizia, revizia SDS uh, uh, a trebuit să bată în retragere și sper să bată în retragere și pe această nouă problemă. În ceea ce privește serviciile financiare și aici Japonia este mai rezervată decât uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește liberalizarea serviciilor. Dacă citeștem anexele, Japonia a, dacă citim anexele, Japonia are anumite rezerve, în timp ce Uniunea Europeană mizează pe o limitare a mizează în continuare pe serviciile financiare, deși ele sunt foarte periculoase. Deci vreau să rog Comisia să fie foarte atentă în, ace- în, în acest uh, domeniu. S-a vorbit despre o agentă care există. Eu cred că ar fi uh, uh, în, eu cred că ar fi trebuit uh, ca acordul să fie semnat după ratificarea uh, reglementărilor OIM. De asemenea, în ceea ce privește defrișările ilegale, există o platformă ile, internațională cu privire la lemnul uh, de proveniență ilegală și cred că ar trebui să cerem Japoniei să aibă o legislație mai strictă și nu cu participare voluntară pentru companii. Și în final, Uniunea Europeană, Comisia Europeană spune că acest acord respectă acordurile de la Paris. Eu um, Mă refer la cineva uh, important în ziua de astăzi, Fundația Nicolae Lo, care spune că este un um, um, acord climaticid, un acord care nu respectă pescuitul, care nu respectă um, mediul de business tradițional pe care îl avem noi în Europa. De asemenea, uh, este un acord care um, nu respectă, în general, um, interdicția defrișărilor ilegale. s-ar părea că uh, s-ar putea crea 0,04% um, creștere prin acest acord, dar aș vrea să știu și care ar fi costurile asupra uh, mediului înconjurător al acestui acord în materie de producție de dioxid de carbon, um, defrișări, și în domeniul agricol. Această situație nu va fi um, rezolvată printr-o clauză de revizie, cum există în CETA, de exemplu. Dacă ne încredem într-o clauză de revizie, înseamnă că vom fi un pic cam naivi. Mulțumim foarte mult, Carolin. Mulțumesc foarte mult. S-au spus deja foarte multe, eu am câteva lucruri critice de subliniat. S-a spus deja că CETA este un acord care reprezintă un minimum pentru viitoarele acorduri comerciale. Eu vreau să vorbesc despre liberalizarea serviciilor. Aici s-a ales abordarea listei negative și și acesta este un capitol care nu respectă standardele din CETA. În plus, și principiul uh, precauției uh, este slăbit aici. Asta, asta pentru că este discutat doar în capitolul cu privire la dezvoltare durabilă. În plus, vreau să vă amintesc că au existat cazuri în care uh, Uniunea Europeană a intrat în instanță cu cazuri cu privire la durabilitate și le-a pierdut. În plus, cine hotărăște care sunt uh, reprezentanții care participă la forurile superioare uh, și de control și cum vor controla ele activitatea pe care trebuie să o controleze. De asemenea, mecanismele de sancțiune mi se par foarte importante, dacă Japonia a, are sancțiuni în alte acorduri comerciale, de ce în cel cu noi nu are? Mi se pare foarte important ca propunerile de acest gen să fie integrate în acord, pentru că e clar că lumea nu e foarte sigură că acest acord este bun și e clar că el nu respectă standardele din CETA. Anne-Marie Minor. Mulțumesc, domnule președinte. Vara aceasta, acordul din Japonia a fost trecut prin coreper fără să se discute și s-a dorit să existe um, comentarii scrise în termen de o săptămână. Nu așa se face într-o democrație și de aceea considerăm că ar trebui să existe o dezbatere. Comisia Europeană a cerut garanții mai puternice cu privire la protecția datelor personale, dar aceste garanții nu sunt incluse în tratatul cu Japonia și Singapore. Este irresponsabil așadar să nu continuăm această dezbatere pe toate planurile. Iar îngrijorările care apar în acest sens ar trebui să nu um, aibă ocazia de a spori neîncrederea cetățenilor în Comisia Europeană, pentru că practic așa ne-am tăiat singuri craca nu există un acord până nu ne-am pus de acord asupra tuturor problemelor, așa se spune în negociere. Deci, pe lângă problema datelor personale, nici problema arbitrajului nu a fost discutată. Așadar, aș vrea să vă rog să nu luați decizii pripite, vă rog să studiați uh, problema rapid și asigurați-vă că tratatul este uh, explicat și statelor membre și cetățenilor cât se poate de clar. Acum aș vrea să dau cuvântul um, domnului Iacek, conducătorul delegației pentru Japonia. Mulțumesc. Am un comentariu punctual și unul general. Comentariul punctual vizează ceea ce, a spus, uh, ceea ce s-a spus despre principiul folosirii listei pozitive. Eu am fost unul din coraportorii din acea um, comisie și pot să vă spun că acest lucru se leagă de uh, capitolele cu privire la uh, serviciile financiare și argumentul era că doar economia reală ar trebui să participe, de, să profite de liberalizare. Deci este o metodă de combatere a evaziunii fiscale. Iar Japonia, Japonia nu poate fi considerată un paradis fiscal, deci practic erau alte criterii aici. În plus, Pedro Silva Pereira a spus cam tot ce era de spus, dar oricum este clar că, din toate punctele de vedere, consumatorii și companiile vor um, avea mult de câștigat în urma acestui acord pentru că practic se va sublinia uh, caracterul de lider al Uniunii Europene pe plan internațional, uh, în domeniul comercial. Și în ziua de azi, uh, cred că acest lucru e foarte important. Așadar, dacă privim acordul din toate punctele de vedere, Uh, vom vedea numai elemente pozitive. Evident că există anumiți participanți la piața unică pentru care va fi mai dificil să se adapteze la noile reguli, dar acest lucru se întâmplă în cazul fiecărui acord. Uh, iar eu, aproape jumătate de viață, am lucrat într-o um, economie care nu era o economie de piață, era o economie planificată, centralizată și am văzut că progresul și îmbogățirea nu pot să apară dacă nu există concurență. Deci consider că progres, că um, elementele pozitive sunt mult mai multe decât cele negative și sper că vom reuși să avem o discuție transparentă să, și vom reuși să ratificăm acordul până la sfârșitul mandatului acestui Parlament, deoarece acest acord este extrem de important. Mulțumim și acum din partea Comisiei, domnul Malcușirulu, um, adjunct, șef adjunct de serviciu. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor și aș vrea să mulțumesc uh, și tuturor membrilor acestei comisii pentru comentariile interesante de care am luat notă. Aș vrea să răspund la câteva dintre întrebările care s-au adresat. În primul rând, o întrebare importantă despre care se vorbește mereu, tocmai ce am discutat acest lucru în Comisia Envi, cu, e vorba despre principiul precauției. Când vorbim despre principiul precauției, s-a spus uh, corect că este menționat în capitolul privind uh, comerțul și dezvoltarea durabilă dar să fie clar că oricum noi avem acest principiu consfințit în tratate și evident că acordurile comerciale uh, sunt uh, puse în aplicare uh, cu respectarea tratatelor europene. Deci acest principiu general se aplică în toate uh, actele normative semnate de Uniunea Europeană, inclusiv acordurile comerciale. Așa că orice acord trebuie să respecte, de exemplu, reglementările cu privire la siguranța alimentară și legislația secundară care include și principiul precauției. Și după cum știți, cu Japonia nu avem probleme care țin de siguranța alimentară, uh, nu există probleme de tip OMG-uri sau um, uh, poluanți. Deci pot să vă spun că nimic din acord nu amenință principiul precauției și ca orice acord comercial și acesta conține garanții juridice clare prin care să se apere principiul precauției. De exemplu, prevederi care se găsesc în uh, capitolul SPS în capitolul cu privire la piața muncii și în articolul cu privire la excepții care se aplică transversal. Deci, practic, acest principiu este fără îndoială uh, protejat în acord. În ceea ce privește lemnul, legea japoneză a fost aprobată recent și este pusă deja în aplicare, iar noi cooperăm strâns cu partea japoneză pentru a o pune în aplicare, inclusiv punând la dispoziție uh, și primind date și informații, inclusiv cu privire la țări. Evident că legis, uh, legislația noastră națion, internă uh, cu privire la lemnul legal este valabilă inclusiv uh, în activitatea importatorilor pentru ca să ne asigurăm că nu ajunge lemn ilegal pe piața europeană. Legislația noastră rămâne intactă, iar mediul nostru de reglementare rămâne întotdeauna intact, mai ales pe acest gen de probleme. În legătură cu alte probleme, de exemplu, sancțiunile și, uh, din capitolul privind dezvoltarea durabilă. Am luat notă de ceea ce s-a spus. Aceasta este abordarea uh, care a reieșit din negocieri și o aplicăm uh, în continuare. Contăm pe faptul că poate să aducă rezultate uh, cum a făcut, de exemplu, în cazul Canadei sau negocierilor începute cu Australia. Noi facem tot ce putem cu instrumentele pe care le avem dispoziție, la dispoziție în prezent, dar luăm notă de comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește serviciile, Într-adevăr, negocierile s-au bazat pe abordarea listei negative, să fie clar, uh, prin negociere se liberalizează și se protejează ce este sensibil. Se poate face acest lucru în două feluri. În ambele feluri, ce contează este substanța și cred că, practic, întrebarea cea mai importantă este cum ne protejăm sensibil, sectoarele sensibile. Ne protejăm serviciile publice, ne protejăm părțile sensibile și cred că aceasta este o întrebare pe care și-o pun uh, uh, mulți sau toți uh, membrii acestei comisii și pe care și-o pune mereu opinie publică, opinia publică. Vă pun la dispoziție cu mare drag toate detaliile de care aveți nevoie. Am pus deja detalii la dispoziție care arată că uh, Uh, serviciile publice sunt uh, protejate uh, de plin în cadrul acestui acord și statele membre au posibilitatea de a își păstra serviciile publice. Și dacă în trecut au hotărât să liberalizeze serviciile publice, pot să se răzgândească acum. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O concluzie scurtă din partea raportorului scurtă concluzie. Deja v-am răpit prea mult timp. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru comentarii. Voi ține cont de ele în proiectul meu de rezoluție care vă va fi transmis uh, uh, în curând. Țin de asemenea să mulțumesc pentru lămuririle aduse de Comisia Europeană și țin să vă reamintesc că avem o delegație INTA în Japonia în următoarele zile, între 18 și 20 septembrie. Și după aceea vom mai avea ocazia să ne exprimăm opiniile în cadrul dialogului direct cu partenerii noștri niponi, mai ales cu privire la importanța de a ratifica convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Vă mulțumesc încă o dată. E clar că trebuie să depunem în continuare eforturi uh, de natură politică pentru a îi determina pe partenerii noștri niponi să ratifice aceste convenții OIME. Vă mulțumesc foarte mult și aștept, bineînțeles, să colaborez cu dumneavoastră, dragi colegi, pe acest dosar atât de important. Mulțumesc! Următoarea discuție va fi pe 27 septembrie aici în comisie. Astfel, încheiem punctul 15 și 16 și trecem acum la punctul 18 noua încercare de a obține un acord comercial cu Marocul. Am discutat despre acest subiect de mai multe ori în curând vom trimite și o delegație în Maroc și în Sahara Occidentală. Știm diferitele sentințe din partea Curții Europene de Justiție în legătură cu Sahara Occidentală. După negocierile cu partenerii marocani, Comisia a prezentat o nouă propunere și mă bucur că l avem cu noi pe domnul comisar Pierre Moscovici, care ne va prezenta noua abordare a Comisiei. Vă dau cuvântul imediat, domnule comisar. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a avea un schimb de opinii în legătură cu acest subiect important. E un subiect sensibil și merită să avem un schimb de opinii cât mai franc. După cum știți, Comisia pe 11 iunie a adoptat niște propuneri de decizie ale Consiliului în legătură cu semnarea pentru încheierea unui acord care modifică acordul de asociere cu Marocul pentru ca Sahara Occidentală să beneficieze de preferințe tarifare. Consiliul pe 16 iulie a adoptat decizia cu privire la semnarea acestui acord și în aceeași zi a adoptat decizia cu privire la încheierea acordului și transmiterea acesteia către Parlament, deci către dumneavoastră în vederea aprobării. Acum au loc alte discuții în legătură cu acordul de pescuit. Asta ține de competența colegului meu Carmen Uvela, deci nu voi vorbi despre asta eu aici și las dumnealui acest privilegiu. Astăzi uh, ne vom întreține în legătură cu mai multe puncte privitoare la acordurile tarifare și cred că pot să vă spun că aici noi vrem să răspundem uh, trei obiective cu care suntem cu toții de acord. În primul rând, e obligatoriu să respectăm sentința Curții Europene de Justiție din decembrie 2016. Pentru noi aceasta a fost uh, foaia de parcurs de la bun început. După aceea, ambiția noastră este să sprijinim dezvoltarea Saharei Occidentale prin acordarea acestor preferințe tarifare. Și știți că aici avem o îngrijorare cu care e de acord și Comisia și, în ultimul rând, încă obligație și anume să nu interferăm uh, în ceea ce privește procesul în curs de la ONU deci vrem să soluționeze această problemă de natură juridică, dar nu vrem să influențăm din punct de vedere politic în uh, această situație atât de sensibilă, nesoluționată de decenii. Comisia a încercat să evite orice interpretare care ar putea însemna că Uniunea Europeană și-ar fi schimbat poziția și vreau să o spun foarte clar, modificarea acordului de asociere în discuție nu are ca obiectiv să stabilească ceea ce va fi statutul definitiv al uh, Saharei Occidentale. Asta ține de responsabilitatea ONU și țin să reamintesc de altfel că acest acord a fost uh, clădit fără să se aducă mm, atingere la poziția UE și a Maroc în legătură cu statutul acestui teritoriu. Am ținut să precizez asta din capul locului, deci această chestiune politică nu este abordată astăzi, de către noi în acest cadru. Obiectivul nostru a fost foarte clar, să răspundem la chestiuni juridice și economice ridicate de curte în sentința sa, în hotărârea sa, și să permitem procesului politic să continue în cadrul legitim cel al Națiunilor Unite. În propunere am încercat să identificăm o soluție de natură tehnică pentru a face față problemelor politice și economice provocate de hotărârea curții din 2016 și asta pentru a nu periclita relația noastră economică și beneficiile pentru Sahara Occidentală care beneficiază de rate preferențiale. M-am implicat personal în acest proces deoarece știu care e complexitatea juridică și politică, știu care sunt mizele Uh, pe care, de care trebuie să țină cont atât Parlamentul cât și Consiliul și împreună vom uh, colabora pentru a atinge acest obiectiv comun și știu că și Parlamentul European își dă seama că situația e urgentă. Împreună cu colega mea Federica Mogherini, care se implica mult la acest dosar, textul Consiliului adoptat de 16 iunie, deci sunt convins că acest text e cel mai, cea mai bună soluție posibilă. Din respect pentru munca Parlamentului, am fi putut să acționăm altfel, însă noi nu am propus o aplicare provizorie a acordului. Vrem să lăsăm posibilitatea legiuitorilor să hotărască. Prin urmare, de la hotărârea CJ din decembrie 2006, produsele din Sahara Occidentală nu mai beneficiază de preferință tarifară. Asta pe baza deciziei respective. Aș vrea să abordăm astăzi două chestiuni, trei chestiuni esențiale. În primul rând, conformitatea față de sentința uh, CJE și organizarea consultărilor, uh, consultărilor uh, populației locale. Într-o situație politică complexă, Curtea nu a dat instrucții clare în ceea ce privește modul în care trebuie obținută această consultare din partea populației sau consimțământul populației. Și vă spun că acesta a fost și avizul serviciilor juridice atât de la Comisie cât și la Consiliu. Deci orice, toate măsurile rezonabile posibile au fost luate pentru a face față exigențelor din sentința curții. SEAE și Comisia a organizat consultări cuprinzătoare cu reprezentanți politici din Sahara Occidentală, Întreagă fie spus, a fost inclus și frontul Polisario, a fost consultați actori socioeconomici, ONG-uri și majoritatea s-au pronunțat uh, pentru acest acord. Noi am încercat, ne-am să avem una, o abordare neutră, depolitizată, am discutat uh, cu fiecare parte în mod separat pentru a asigura participare maximă. Și am ne-am străduit de asemenea să avem un evantai cât mai mare de participanți. Unii nu au dorit să participe, uh, regret acest lucru, dar le respect decizia. Și țin să spun asta, că noi uh, le-am întins mâna, deci noi am făcut toate eforturile pentru ca aceste organizații să vină la reuniunile prevăzute. Procesul, bineînțeles, nu s-a încheiat, pot uh, apărea alte sugestii, trebuie să recunoaștem că reprezentanții frontului Polisario au fost consultați. Au fost respectate principiile de drept stabilite de curte. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o reacție politică solidă din punct de vedere juridic, deci e un document solid pe care îl propunem pentru urmare. Acum, al doilea rând, dezvoltarea Saharei Occidentale. Trebuie să dăm dovadă de precizie. Acum, produsele din Sahara Occidentală nu mai beneficiază de preferințe tarifare. Sunt dezavantajate, practic, față de alte produse care beneficiază de astfel de preferințe tarifare. Și asta e nedrept din punctul meu de vedere. Asta intră chiar în contradicție cu obiectivul nostru comun, și anume cel de a sprijini dezvoltarea acestui teritoriu. Mai mult, încerpește raportul cu privire la beneficiile asupra populației locale, raportul. al SEAE și al Comisiei, deci acolo se arată că acordul ar trebui să ducă la beneficii semnificative pentru comunitățile din Sahara Occidentală. Asta este preocuparea noastră concretă, cea mai importantă. Acum, în ce privește efectele pozitive, ne așteptăm la efecte pozitive în principale sectoare de activitate teritorială, agricultură, pescuit și poate în ceea ce privește exploatarea de fosfați Există 400.000 de locuri de muncă acolo care depind direct sau indirect de pescuit, 14.000 depind de agricultură și valoarea uh, exporturilor de produse agricole, de importuri de 65 de milioane, exporturile sunt de 100 de milioane la produse de pescuit. Uh, drepturile vamale uh, obținute de pe urma acordării de tarife preferențiale sunt de 6 milioane la produse agricole și vreo 9 milioane la produsele de pescuit, deci cam 14 milioane de euro per total. Dacă e să comparăm asta la economia locală, aceste cifre arată impactul economic pozitiv al cooperării noastre comerciale cu această regiune în ce privește tarifele, deci nu trebuie subestimat acest efect și trebuie spus clar că dacă noi refuzăm acordarea preferințelor, ă, tarifelor preferențiale în Sahara Occidentală, s-ar compromite în mod semnificativ exporturile, mai ales cele din produse de, din pescuit. Deci aceste produse sunt hotărătoare pentru economia locală. Sunt niște cifre destul de modeste, dar fi, uh, aceste cifre chiar modeste ar fi în scădere, deci impactul ar fi foarte negativ asupra populației locale. Și asta vreau să o spun foarte clar că uh, nu ar face decât să creeze și un obstacol în calea dezvoltării teritoriale. Deci dacă nu s-ar acorda astfel de preferință, investițiile, dezvoltarea, diversificarea activităților economice, slujbele ar avea cu toate de suferit. Raportul e precis, e bine documentat Uh, se bazează pe, o sursă, pe surse variate de informații, nu doar din partea marocană. Deci am interogat uh, foarte minuțios autoritățile marocane pentru a obține statisticile cât mai fiabile. Să avem și informații din partea altor părți implicate, din partea ONG-urilor, cum ar fi Western Sahara Resource Watch. E un proces um, în curs, e clar că lucrurile se pot uh, îmbunătăți. Procesul de acord prevede un schimb continuu între cele două părți pentru a evalua în mod regulat impactul acordului și, în caz de nevoie, pentru a putea lua măsuri uh, de corecție. Știu că pentru mulți dintre noastre a fost o sursă constantă de îngrijorare. Nu aici se încheie acest proces, vă asigur, UE va mm, evalua în continuare impactul asupra populației locale și utilitatea acordului. Peste câteva zile, o misiune a Parlamentului va avea loc în Sahara Occidentală și sunt încrezător în faptul că această misiune ne va permite să confirmăm concluziile din raport care arată că există un beneficiu sigur pentru acest teritoriu. Unii dintre noastre poate că sunteți tentați să solicitați un aviz al Curții de Justiție înainte de a adopta acordul, Să vă spun cu sinceritate, dacă amânăm aprobarea acestui acord pentru termen care va fi de cel puțin un an, cu consecințe juridice neschimbate, deci, din punct de vedere politic, asta ar însemna, practic, să refuzăm acordul. Deci, să rămâni înseamnă să refuzi. De altfel, vă reamintesc că peste un an vom avea un alt Parlament European. Deci sunt, consecințele vor fi regretabile și asta nu ar face decât să mențină handicapul economic uh, de care suferă Sahara Occidentală. Și în ultimul rând, respectul față de procesul de la ONU. Modificarea acordului de asociere nu reprezintă o recunoaștere implicită a suveranității uh, Sahare Occidentale, în niciun caz. E o soluție tehnică la o chestiune comercială, deci avem sentința curții din decembrie 2016 care va permite populației din Sahara Occidentală și acestui teritoriu să beneficieze de preferințe tarifare. Cu toții suntem de acord când spuneam că Sahara Occidentală va trebui să beneficieze în continuare de aceste preferințe. Comisia, în schimb, sprijină pe deplin procesul uh, în curs la ONU pentru găsirea unei soluții politice mm, corecte, mm, de durată, acceptată de ambele părți. Doamna Mogherini deja s-a uh, întâlnit de două ori cu domnul Cole, emisarul personal la sectorul general ONU pentru Sahara Occidental și sprijină foarte clar acțiunile acestea, acțiunile 1. Desprijinim sprijinim găsirea unei soluții politice. Dar modificarea acestui acord comercial e un proces complet diferit, deci nu are nimic de a face cu procesul de la ONU. Dacă am face confuzie între cele două, am fi practic uh, am, am greșit. Și faptul că eu mă aflu astăzi aici e semnificativ. Eu îmi doresc ca Parlamentul European să aleagă în cunoștință de cauză, cu informații complete în legătură cu modificarea acestui acord de asociere cu Marocul. Cu toții știm cât de complexă e situația, deci din punct de vedere politic de ani, de zile știm că există acest dosar, nu e nimic nou. Misiunea pe care o veți efectua săptămâna trecută uh, vă va oferi element, noi elemente de reflexie, însă va veni foarte curând momentul de a, a face o alegere din punct de vedere politic. Eu nu știu, cred că ar, să, ar trebui să evităm dezbatele pe care le respect, însă nu e ocazia să ne poziționăm în legătură cu statutul Saharei Occidental, nici într-o direcție, nici în alta. Ceea ce cere sentința curții este să se creeze un temei juridic pentru acordarea preferințelor tarifare produselor ce provin din Sahara Occidentală în profitul populației din Sahara Occidentală. Aceste preferințe vor contribui la dezvoltarea socioeconomică a teritoriului și vor asigura stabilitatea regiunii. Sunt convins că acordul adoptat de Consiliu pe 14, 6 iulie, la care am uh, lucrat foarte mult. Avem și comi pro serviciile comisiei, pe cei de la SEAE, eu, colega Mogherini, cu toții suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi orice informație, orice expertiză oricum, intervenția Parlamentului European e prețioasă, însă eu sper să ajungem la o poziție convergentă. Și acum uh, aștept întrebările dumneavoastră cu privire la acest dosar atât de complicat, atât de sensibil și atât de important, însă pe care cred că l-am tratat ținând cont de toate aceste aspecte. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar Moscovici. Vă mulțumim pentru faptul că putem discuta cele trei chestiuni atât de importante. Doamna Patricia Lalonde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să portați această discuție cu noi uh, în această comisie a Parlamentului cu privire la acest subiect uh, foarte delicat. Aș vrea să vă adresez o primă întrebare referitoare la un subiect precis și anume verificarea originii produselor din uh, Sahara Occidentală. Așa cum au afirmat serviciile dumneavoastră într-un schimb anterior de opinii cu comisia noastră, nu există o instituție sau un organism care să poată controla și verifica originea produselor provenite din Sahara Occidentală. Deci această sarcină va reveni autorităților din Maroc. Ori mi se pare că Uh, înainte să știm uh, dacă aceste exporturi sunt în beneficiul populației locale, ar trebui să știm clar care este originea acestor produse prin folosirea codului, codurilor vamale, de exemplu, sau prin uh, precizarea acestui fapt pe certificatul de origine. Veți lucra în acest sens cu partenerii din Maroc și, de asemenea, credeți că Uniunea Europeană ar putea să se inspire uh, din uh, practica americană sau a țărilor din EFTA care fac această distinție? Și mai am o altă întrebare mai scurtă, dar ați răspuns parțial. Care ar fi consecințele unei neratificări a acestui acord de către Parlamentul uh, European? Ce măsuri uh, ar, lua, ar fi luate în această ipoteză? Mulțumesc foarte mult! Și acum raportorii din umbră, timp de două minute fiecare. Și apoi să vedem dacă mai doresc și alții să intervină. În primul rând, domnul uh, Cicu, două minute. Prezente. Mulțumesc, domnule președinte, uh, mulțumesc, domnule comisar. Eu împărtășesc ceea ce a subliniat domnul comisar, mai ales acele aspecte de, între care trebuie să facem distinția. Deci, pe de o parte avem recunoașterea unei probleme instituționale, politice și democratice față de această regiune și, pe de altă parte, acordul comercial. Știm că au apărut problemele tocmai când s-a verificat, uh, când au, au fost verificați, uh, au fost verificate pozițiile reprezentanților de referință din Sahara Occidentală, care nu se recunosc deloc în uh, instituțiile marocane. E un aspect pe care trebuie să-l verificăm, să-l completăm, să-l definim. E un pasaj obligatoriu pentru a evita situația la care am ajuns cu sentința curții. Sunt de acord și cu uh, ceea ce spunea raportoarea. E important să înțelegem cum această identificare a originii poate fi recunoscută și protejată. Un alt aspect de referință teritorială. Eu reprezint uh, insule Sicilia și Sardinia și nu cred că ar trebui ca la negocieri să se facă eroarea în ce privește individualizarea anumitor produse Așa cum s-a făcut cu sudul extrem. Nu știu, mă gândesc aici la roșii, mă gândesc la faptul că s-ar putea să ajungem la o situație de criză pe piață. Deci trebuie acordată o atenție deosebită individualizării anumitor produse. Mulțumim pentru S&D, domnul Zver. Din partea S și de raportorul nu este prezent, deci domnul Luns din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare specifică pentru domnul comisar. Un co- și un comentariu general din partea grupului nostru, și anume ECR. Am citit scrisoarea dumneavoastră din 23 august cu privire la întâlnirea care va avea loc în Maroc și vă încurajăm uh, să vă concentrați pe discuțiile juridice și economice și nu pe cele politice. Acestea fiind spuse, ECR este de acord cu domnul comisar că discuția ar trebui să se finalizeze fără afectarea poziției UE sau a Marocului în ceea ce privește Sahara Occidentală. Grupul nostru sprijină procesul ONU, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a ajunge la o soluție sustenabilă și echitabilă. Vom analiza cu atenție sfaturile oferite de Serviciul Juridic al Parlamentului și sper că vom putea să finalizăm acest act activitate înainte de terminarea mandatului. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Regretăm uh, faptul că ne aflăm în situația de astăzi, cu mai multe hotărâri ale Curții Europene de Justiție. Și asta pentru că, în parte, Comisia Europeană nu și-a făcut treaba. Uh, pentru că a existat acea hotărâre a Curții de Justiție, suntem acum în situația de a modifica un acord care încă de la început ar fi trebuit să ia în considerare uh, situația statutului neautonom al Saharei Occidentale. Nu este o noutate și, în opinia mea, ar fi trebuit mai multă creativitate din partea Comisiei Europene pentru a identifica produsele provenite din Sahara Occidentală și care, până în prezent, au beneficiat uh, de uh, tarife similare celor aplicate Marocului, deși încă de la început știam că nu trebuia proceda așa. Mă rog, asta este de domeniul trecutului. Avem o hotărâre a Curții de Justiție care spune că trebuie să determinăm beneficiul pentru populație și uh, consimțământul de preferință al populației. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că este dificil ca în contextul actual să stabilim consimțământul populației și de altfel cred că Frontul Polisario nu a vrut să asiste la discuțiile referitoare la acest acord. Nu putem uh, să-i forțăm pe oameni să vină la masa negocierilor. Însă cei care nu discută mereu se înșală. Deci faptul că nu asistă la dezbateri pentru a descurca ițele uh, reprezintă o dificultate. Și apoi există o contradicție în raport cu ceea ce spuneați. Produsele originare din uh, Sahara trebuie într-adevăr să beneficieze de tarife uh, ca și produsele din Maroc. Dar pentru asta trebuie identificate pentru că dacă nu le identificăm, atunci autoritatea marocană le recunoaște ca produse marocane, pentru că, din punct de vedere politic, și le înțeleg pe autoritățile marocane, este complicat pentru Maroc să spună că Sahara Occidentală nu este Sahara marocană pentru că dacă nu vrem să intervenim în alegerea politică și în decizia politică, nu putem să forțăm Marocul să spună că acele produse nu sunt produse marocane. E o chestiune politică. Și atunci, noi, ca Uniune Europeană, dacă vrem uh, să ne respectăm propria lege și referitoare la accesul la tarife ca și pentru produsele marocane, trebuie să instituim niște mecanisme de identificare și diversificare. Ori, ori astăzi acest lucru nu este prevăzut în acord. Domnule președinte, știți că aici am discutat despre acorduri care nu prevedeau totul și prin bunăvoința politică a unor așa altora, de la Comisie, de la Consiliu, dar și din Parlament, am reușit uh, să încheiem niște protocoale. Ce cer eu aici este să avem un protocol care, înainte de ratificarea de către Parlament, să definească niște modalități de identificare și diversificare a acestor produse, așa cum am spus și în comitete, în comisii. Cred că aceasta ne va permite nouă să lucrăm corect aici în Parlament pe marginea propunerii Comisiei în acord cu autoritățile marocane. Mulțumesc! Mulțumesc, Anne-Marie Miner! Mulțumesc, domnule președinte! Am spus mereu în această comisie că tratatul de, tratatele de pescuit cu Marocul nu pot să aibă un impact asupra Saharei Occidentale pentru că nu este o zonă ocupată și nu a existat un acord al populației locale. Pe 16 iulie, Consiliul a decis să extindă de wettelijke vertegenwoordiger van de bevolking van de westelijke Sahara. Iar uh, frontul uh, Polisario s-a plâns la Curtea Europeană de Justiție. Și a fost interesant un lucru, și anume că Curtea a respins această plângere pentru că tratatul nu poate să aibă un impact asupra Saharei Occidentale și că Polisario nu este o parte implicată. Așadar, curtea a recunoscut Polisario ca reprezentant juridic. Deci dacă Polisario nu este de acord, atunci nu putem să considerăm că e bine pentru populația din uh, Sahara Occidentală. Dar tratatul anterior nu menționa Sahara Occidentală. Deci sper că acest lucru va fi menționat explicit în decizie. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori să fac câteva observații după intervenția domnului comisar uh, Moscovici într-un dosar care, așa cum a reamintit domnul comisar în introducerea sa, este un dosar mai întâi comercial, tehnic și deloc politic. Deci trebuie să evităm orice interpretări politice. Am mai spus asta și cu alte ocazii. Există un proces la nivelul ONU pentru a rezolva această problemă veche de 70 de ani între Polisario și regatul Marocului. Și noi acum trebuie să ne concentrăm pe Sahara Occidentală și pe acest uh, raport și, bineînțeles, trebuie să ne concentrăm și pe beneficiile uh, pentru populație care decurg din acest protocol. Este important să vorbim despre aceste beneficii economice și în absența unor preferințe tarifare, exporturile din Sahara către Europa ar datora drepturi vamale de 6,6 milioane de euro și bineînțeles că asta va afecta foarte mult uh, populația din uh, Sahara. Trebuie menționat că comerțul cu Uniunea Europeană reprezintă o pârghie care a permis uh, dezvoltarea unor orașe din zona respectivă. de la Și uh, o delegație a Comisiei ar trebui să meargă la fața locului ca să vadă numeroasele construcții și numeroasele proiecte. Uh, 46 milioane de euro au fost um, investite în orașul Puștur pentru uh, niște amenajări hidroagricole pe mai bine de 1000 de hectare și exporturile care au decurs uh, de acolo sunt în beneficiul populației. Mulțumesc foarte mult, domnul Klaus Buchner, pentru versi. Vielen Dank! Vă mulțumesc! Din punctul meu de vedere, prin acest acord nu se pune în aplicare hotărârea CEJ. În aceasta scrie clar că trebuie să se negocieze cu populația din Sahara, dar dumneavoastră ați negociat cu uh, guvernul marocan, cu multe ONG-uri, dar, după cum ați spus și dumneavoastră, acestea Um, populația s-ar fi putut uh, exprima în orice moment, dar hotărârea CEJ spunea nu ca această populație să poată să se exprime oricând, ci să se negocieze cu ea. În plus, în hotărârea CEJ scria că populația din Zahara trebuie să aibă de profitat de pe urma acordului, dar uh, la cum um, arată lucrurile acum. Practic, guvernul, deci puterea care ocupă Sahara, este cea care va profita de acest acord. Populația Saharei este o minoritate care prof va profita foarte puțin de avantajele acestui acord. Deci, practic, politica Uniunii Europene, în special politica Comisiei, sprijină puterea ocupantă masiv și aș vrea să vă amintesc că populația nativă din Sahara este supună, supusă unor presiuni groaznice, supusă torturilor și, deși am lucrat mult timp la Amnesty International, pot să vă spun că sunt cele mai grele torturi pe care, de care am auzit vreodată, cele cărora sunt supuse acești oameni. Să ne fie rușine de acest lucru. Domnul Marcelizi. Merci beaucoup. Uh... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc și domnului uh, comisar uh, pentru intervenția pe marginea acestui subiect important. Este un subiect dificil uh, și nu trebuie să-l facem noi și mai dificil. Mă miră toate lucrurile acestea, pentru că în acest caz uh, vorbim despre Comisia Europeană care încheie un acord cu Marocul despre Sahara Occidentală, dar nici măcar nu s-a dus în Sahara Occidentală. Comisia ar fi trebuit să se ducă acolo. Și în același timp, Comisia Europeană recunoaște că Marocul nu are nicio suveranitate națională asupra Saharei Occidentale. Și în același timp, Comisia Europeană recunoaște că nu are cifre reale privind volumul schimburilor reale cu Sahara Occidentală. Domnule comisar, puteți să-mi dați un singur exemplu, de acord comercial care a fost semnat de Comisia Europeană, de Uniunea Europeană, cu astfel de date ca în cazul de față. În al doilea rând, spuneți, și este un lucru important și sunt de acord cu dumneavoastră, că Sahara Occidentală trebuie să fie în centrul întregului demers uh, și nu doar Marocul ce vreți să faceți cu uh, partea neocupată din Sahara Occidentală, pentru că și acolo se produc lucruri. Acest acord se aplică și acelui teritoriu? Acest acord este prevăzut și pentru zona respectivă? Ați negociat cu partea respectivă? Care este situația? Vorbiți doar despre Sahara Occidentală ocupată de către instanța ocupatoare. Dar mă rog, uh, Curtea Europeană de Justiție a spus uh, cum stau lucrurile. Și care este prețul așteptării timp de un an. Și vă întorc uh, întrebarea, care este uh, prețul uh, dacă facem ceva nelegal? De 15 ani, serviciile dumneavoastră ne spun că acordurile au fost legale și, din păcate, am văzut că nu erau legale. Și, de altfel, Curtea Europeană de Justiție a spus clar că erau ilegale. Ce vreți să spuneți în condițiile în care peste un an Curtea de Justiție ne va spune iar că nu este legal? Pentru că, încă o dată, credibilitatea Uniunii Europene va fi periclitată. Deci va trebui să țineți cont de acest aspect în uh, acest echilibru al discuției. Închid lista vorbitorilor. Ja, vielen Dank. Ich habe auch nur eine ganz kurze Sache, weil... Schuster, eu am un comentariu scurt. Uh mi se pare dificil să împărțim uh, problemele în probleme politice, economice și tehnico-juridice. Sincer, am început, am început să nu vă mai înțeleg din momentul în care dumneavoastră a spus, domnule comisar, că uh, nu prea ne ajută să întrebăm CEJ uh, dacă um, o problemă juridică este corectă sau nu. Uh, Eu vreau să știu de ce nu putem să punem această întrebare. Ce ar trebui, cum ar trebui să se respingă o problemă? Uh, putem să întrebăm pur și simplu ce, uh, dacă este da sau nu pe o problemă juridică sau trebuie să hotărască cineva politic dacă un lucru se face sau nu. Mulțumesc, Elena. Eh. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc, domnule comisar Moscovici, pentru prezența dumnealui astăzi aici, pentru a încerca să răspundă la întrebări legate de această chestiune atât de complexă și controversată, după cum vă dați bine seama. E drept că până la urmă e vorba de o decizie politică, însă în același timp e drept că deputații au nevoie de cât mai multe informații înainte de a lua o decizie politică de acest uh, importanță. Eu cred că e nevoie de mai multe informații. Sunt convinsă de explicațiile dumneavoastră și sunt sigură că, într-adevăr, Comisia a făcut lucrurile așa cum trebuie, însă dumneavoastră trebuie să convingeți și mai multe persoane. Și așa cum spunea colega mea Maria Arena, poate că va trebui să faceți un efort de <laughs> imaginație pentru a încerca să atrageți și mai mulți membri ai Parlamentului European de partea dumneavoastră. E un conflict care uh, era cumva anunțat acest conflict generat de sentința tribunalului, sentința Curții de Justiție. Însă e clar că Parlamentul e foarte implicat. Există și deputați cu care am discutat și care în principiu ar fi favorabil pentru a se renoi acordul, însă e clar că eurodeputații au nevoie de mult mai multe informații pentru uh, a accepta această propunere. Deputații vor și ei să se respecte sentința Curții Europene de Justiție. Deci, din punctul meu de vedere, există multe elemente discutabile în această hotărâre judecătorească, dar totuși e lege, e hotărâre judecătorească. Deci vă mulțumesc pentru prezență, am încredere în munca pe care ați făcut-o, însă cred că e nevoie de mai puțin mai multe eforturi pentru a avea o majoritate. Altminte, riscăm să avem un aviz negativ din cauza lipsei de informații și asta avea un efect negativ asupra Saharei Occidentale, asupra Comisiei Europene. Și până la urmă ar fi și un dezastru politic uh, pe care nimeni nu și-l dorește. Mulțumesc. Domnul Gablic. Chair and... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar Moscovici pentru prezența sa alături de noi astăzi. Procesul de consultare reprezintă o parte centrală a acestei propuneri și a fost destul de criticat, așa cum menționat antevorbitorii mei. Am să fiu foarte succint și am să vă întreb, cum vă veți asigura că acest proces uh, de consultare uh, se încadrează în acordul celor din uh, Sahara Occidentală pentru pentru că mai mult când vorbim despre beneficii, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule comisar, cum analizează Comisia beneficiile și pentru saharienii care trăiesc în taberele de refugiați? Și aș vrea să vă mai întreb un lucru. Spuneți că este o chestiune tehnică, dar sincer să fim, procesul ONU, care durează de decenii, nu a dus la nimic, nu a avut niciun rezultat și uh, practic uh, este o picătură într-un uh, ocean. Aș vrea să ne dați câteva impresii despre această realitate politică care, din păcate, se întâmplă la, ONU. Doamna Lopez Permilio, vă rog. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Moscovici, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru intervenție. Eu am o scurtă întrebare, nu știu dacă veți putea răspunde. Eu valorez foarte mult importanța termenilor. termenilor. E important să ne înțelegem când vorbim, mai ales când e vorba de termeni juridici și politici, dar mai ales când e vorba de termeni juridici. Uh, de aia, dumneavoastră vorbiți despre consultare. În uh, hotărăști de că nu se vorbește de consultare, ci de consimțământ. Nu e același lucru. Tocmai asta ne lipsește, consimțământul. Și nu se vorbește de populație locală, așa cum ați spus dumneavoastră, se vorbește despre poporul saharaui. Și când vorbesc despre poporul saharaui, nu, și nu mă refer la nicio organizație care ar putea fi um, pusă sub semnul uh, îndoielii. Deci ONU recunoaște că reprezentantul este frontul uh, Polisario. Deci ei nu pot fi uh, tratați doar ca un alt partener în plus. De deci vreau să se lămurească aceste două chestiuni pentru luarea acestei decizii. Și acum o reflexie poate că ține de domeniul politic și nu prea vă convine, însă ca parlamentar am dreptul să intervin și să spun. Mă întreb, de ce se face un acord cu Marocul, o putere care ocupă acest teritoriu și de ce nu faceți acordul cu puterea de facto, cu Spania? Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, serviciul dumneavoastră au emis o notă în februarie anul acesta către autoritățile mare din statele membre prin care le instruiți să se autoritățile marocane în caz de îndoială în legătură cu originea unor produse ce ar putea proveni din uh, Sahara Occidentală. Colegii mei s-au întâlnit ieri cu biroul comercial marocan și ni s-a spus că în mod sistematic ei refuză să indice Sahara Occidentală drept uh, origine uh, pe certificatele produselor chiar credeți că instrucțiile, instrucțiunile dumneavoastră vor asigura o aplicare a legii de către autoritățile vamale? Și al doilea rând, o problemă ce ține de dreptul internațional. Puteți face o comparație. De ce situația dintre Marocul și, Maroc și Sahara Occidentală e diferită față de UE dacă e să ne gândim la situația în Rusia și Crimea? Și Acum, președinta delegației cu Magrebul, doamna Inesa la Sender. Mulțumesc, îmi pare rău că am venit mai târziu. Nu am putut asista la prezentarea domnului comisar. Însă noi, delegația Magrebului, am uh, urmărit cu mare atenție toate eforturile făcute de comisie. Mai ales pentru a vedea cum pot fi uh, respectate condițiile din hotărârea judecătorească. Așa cum spunea doamna Valenciano, ar trebui să cerem și noi informații, deci cum anume să cer consimțământul uh, populației locale fără să se fi făcut acolo un recensământ. Recensământ pe care ar fi trebuit să-l uh, fi efectuat de ani de zile ONU Mă gândesc și la partea bugetară, la ajutoare. Deci am avut această problemă a lipsei unei recensământ. Dar nu UE trebuie să facă recensământul, ci ONU. Deci ca instituție europeană, iată, suntem prinși cumva uh, într-o situație prin care o anumită instituție practic uh, s-a întins mai mult decât era plapuma. Și acum, bineînțeles că nu am vrea să se distrugă totul. Da, vorbeați despre o amenințare, dar e vorba de o realitate concretă. Comisia Europeană trebuie să vadă ce se va face cu acel uh, coridor uh, oriental prin care încep să ajungă în mod uh, masiv uh, persoane care nu pot intra nici prin culoarul central și nici occidental. Deci o mare problemă cu care se confruntă Comisia, dar nu trebuie să mm, destabilizăm această economie complexă din această regiune sau să destabilizăm economia Marocului. Bineînțeles că trebuie recunoscute drepturile cât mai mult cu putință, așa cum s-a încercat. Uh, în cazul acestei consultări pentru consimțământ cu reprezentanții poporului Saharaui, care nu sunt unici. Există deja două consilii. Am avut aici am avut aici și pe președintele de la frontul Polisario, ales de poporul său. Deci am avut relații cu toți cei cu care s-a uh, consultat și Comisia Europeană. Și în orice caz, noi am putea mm, solicita mm, sprijinirea acestei propuneri. Deci sunt niște eforturi pe care le-ați făcut clar dumneavoastră Comisia Europeană. Iar acum noi, Parlamentul, trebuie să încercăm să uh, vorbim practic în aceiași termeni când vorbim despre aceeași regiune. E o regiune unde există două state și să nu uităm și Argelia. Uh, Algeria, mă scuzați. Uh, deci trebuie soluționat asta, <laughs> să știm că ONU nu, nu și-a făcut treaba, deci n-a rezolvat ce trebuia rezolvat. În orice caz, eu una am încredere în eforturile făcute de comisie pentru a soluționa această problemă pe care, clar, nu am creat-o noi. Domnule comisar. Votre, vos interventions, cette discussion illustre en effet la, complexitatea. Vă mulțumesc pentru intervenție. Acestea ilustrează complexitatea politică, tehnică, juridică a acestui dosar. Și cum uh, uh, lucrez în politică de mai mulți ani, uh, îmi pare rău să vă spun că nu sunt deloc politic. Va trebui însă să se ia o decizie politică. Vreau să vă asigur că Comisia a încercat să se asigure că se va obține un răspuns uh, tehnic și juridic la o problemă juridică. Vă voi dezamăgi, nu voi vrea să intru în discuția cu privire la jocurile politice și strategice, mai ales pentru că acest lucru este exact cel pe care am vrut să-l evităm. În abordarea noastră am vrut pur și simplu să punem în aplicare o hotărâre și să punem în aplicare soluțiile juridice adecvate pentru populația vizată. V-am spus, problema statutului Saharei Occidentale este tratată altundeva și în ceea ce privește discuțiile de la ONU, pot să vă spun că și pot să vă spun că ceea ce spuneți în legătură cu torturile de acolo și faptul că Uniunea Europeană le susține în acest fel, asta mi se pare absolut greșit. Acesta este primul lucru pe care vroiam să spun. Apoi, de la mai uh, multe persoane din sală, am uh, auzit solicitări de răspunsuri, de prelungiri, uh, de aprofundări. Propunerea pe care am făcut-o a rezultat în urma unei munci lungi cu toate părțile implicate. Asta nu înseamnă că am ajuns la sfârșitul procesului. Și după cum spuneam, eu sunt dispus să revin aici, în comisia dumneavoastră, mai ales după vizita la fața locului pe care o veți face, să ca să continuăm acest schimb. Este practic uh, un proces în desfășurare. Dar ideea este că am considerat că elementele sunt suficient elaborate ca să puteți să vă pronunțați. Înțeleg că mai există niște întrebări pe mai multe subiecte asupra cărora voi reveni mai târziu. Și o a treia observație pe care vreau să o fac uh, introductiv este că ar trebui să evităm uh, să considerăm uh, dinainte că problema s-a rezolvat, înainte să ajungem la un rezultat. Trebuie să pornim de la situația existentă și să încercăm să obținem maximum de avantaje și de garanții. apreciez uh, ceea ce au spus mulți uh, eurodeputații și raportorul. Am să vorbesc acum, acum, de exemplu, despre problemele care țin de originea anumitor produse din Sahara Occidentală. De asemenea, s-a spus că populația din Sahara Occidentală are nevoie de mai multă transparență. Noi avem nevoie de mai multe um, puteri uh, pentru a identifica fluxurile de produse care provin din acea regiune, dar nu trebuie nici să deschidem cutia Pandorei legată de această regiune. Există servicii ale Comisiei și chiar SAE care lucrează activ cu privire la această problemă. Acesta e un subiect asupra căruia am fost și vom fi în continuare foarte exigenți. Uniunea Europeană și Marocul s-au pus de acord asupra necesității de a face schimb de informații prin Comitetul de Asociere, cel puțin o dată pe an. Este un semn de înțelegere reciprocă. Trebuie să ne punem de acord cu Marocul cu privire la detaliile acestui mecanism. Totul se va face la nivel ministerial și vă asigur că Comisia va fi în continuare extrem de exigentă pe acest subiect. A doua problemă ridicată de mai mulți dintre dumneavoastră vizează consecințele neratificării de către Parlamentul European. Cred că suntem obligați să constatăm că consecințele acestui lucru ar fi extrem de clare. Nu va apărea tratamentul preferențial, uh, iar efectul ar fi negativ și ar avea un impact asupra beneficiilor economice pe care le-am identificat în raportul, în raportul nostru. Mai exact, un mare număr de locuri de muncă depind de sectorul agricol și pescuit, de exemplu, sectorul procesării um, produselor uh, piscicole ar fi afectat. vor fi, va fi afectat și acest sector și va fi afectată și populația din uh, Maroc, ceea ce contravine dorințelor noastre de a sprijini populația din Sahara Occidentală. Comisia a făcut tot ce se poate pentru a obține informații viabile și acestea au fost obținute de la guvernul marocan, de la societatea civilă, de la ONG-uri și uh, au fost și informații disponibile public. Deci, iată, am avut uh, surse diverse de informații și nu am folosit informații anecdotice. În plus, un acord cu Marocul era necesar pentru că în situația actuală și aici este o problemă de tip ce a fost primul, oul sau găina. Nu există în prezent în Maroc uh, instituții care să se asigure că se poate face punerea în aplicare a măsurilor care acordă uh, tratament preferențial, uh, cum ar fi verificările, controlul, etc. Deci, practic, este bine să existe un astfel de acord, dar rolul nostru este să fim uh, vigile, vigilenți pentru că acest acord să ne pună la dispoziție informații fiabile și trebuie să ne asigurăm că beneficiile ajung în primul rând la Sahara Occidentală. În final, există o întrebare pe care a pus-o toată lumea și la care nu pot să vă dau un răspuns perfect satisfăcător. Am să reiau formula domnei Ines Alaia Sender. S-a spus că este vorba despre o consultare și aviz conform. Nu este o problemă politică, deci problema avizului conform este o problemă extrem de dificil de um, rezolvat. Uh, așa că această problemă, consultare și nu aviz conform, este extrem de dificilă. Noi vom face toate eforturile posibile pentru a răspunde la întrebările adresate și noi am făcut tot ce am putut pentru a invita uh, toate părțile implicate din societatea civilă, toți actorii din uh, domeniul economic, civil, etc., din cele 25 de grupuri politice și socioeconomice, uh, toate acestea au fost invitate, au fost cinci organizații uh, care au refuzat invitația, a fost um, alegerea lor politică, noi am repetat invitația, dar au hotărât să nu participe. Una din organizații a fost o platformă ONG Uh, care reprezenta interesele mai multor mici grupuri. Această um, organizație, de exemplu, a refuzat participarea, dar lista celor care au participat este mare și se găsește în anexă la, la text. Considerăm așadar că am reușit să respectăm dispozițiile tehnice care trebuiau respectate pentru o propunere de text solidă, dar Parlamentul acum, cu propria sa misiune poate să corecteze, să completeze sau să confirme ceea ce am uh, dedus și noi uh, din această consultație. Acestea sunt observațiile pe care vroiam să le fac uh, recunosc absolut dificultatea subiectului, complexitatea acestuia. Știu că este un subiect vechi, dar nu vreau să intru uh, personal în discuția de fond. Încerc pur și simplu să găsesc o soluție tehnică și juridică acolo unde există o hotărâre CEJ. Doamna Arena, hotărârile uh, CEJ se iau uneori, asta e, acesta este rolul CEJ dacă Comisia ar fi mereu perfectă și Consiliul ar fi mereu perfect, am trăi într-un uh, mediu absolut perfect și nu ar trebui să reparăm nimic. Dar iată, aceasta este utilitatea justiției pe care eu o recunosc. Noi răs- vom răspunde exigențelor acestei hotărâri tehnice și juridice. Vrem să ne asigurăm că fluxurile economice au loc um, cât mai bine și mai corect în direcția populației din Sahara Occidentală. Și în final, cred că propunerea pe care am făcut-o este rezonabilă și solidă. Evident, problema termenului limită despre care am vorbit mai devreme uh, se pune în continuare. Cred că cel mai repede e cel mai bine. Uh, orice moment pierdut se pierde în defavoarea populațiilor vizate și când vorbesc despre CEJ uh, și calendarul de um, luarea deciziilor, um, este vorba întotdeauna despre cel puțin un an și problema este că după acest an vom, revine la, vom reveni la realitate cu toate hotărârile CEJ și realitatea va fi aceeași. Vom fi pierdut pur și simplu un an. Oricum ar fi, aici a avut loc o dezbatere pe care o respect, care este extrem de complexă și vreau să vă asigur că sunt disponibil pentru a reveni în fața dumneavoastră pentru a, vedea, pentru a avea acest gen de schimburi. Subliniez însă că noi am făcut tot ce s-a putut pentru a aduce beneficii populațiilor vizate din Sahara Occidentală. Așadar, aștept uh, liniștit uh, să acordați sprijinul dumneavoastră propunerii Consiliului și Comisiei. Bun, domnule comisar, și pentru o concluzie foarte scurtă, dau cuvântul doamnei Lalonde, doamnei raportor. O concluzie succintă, vreau să mulțumesc domnului comisar că a răspuns la întrebările noastre. Știu că nu este un subiect simplu. M-aș bucura foarte mult să reveniți uh, pentru un nou schimb uh, după misiunea noastră peste o săptămână. Sper că această misiune să fie roditoare. Știu că va fi foarte dificil să um, uh, rupem um, aspectul comercial de aspectul politic. Va fi foarte dificil. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult și vom mai organiza o discuție după vizita în Maroc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum trebuie să schimbăm sala. Mergem în Iosef Antal 2Q2. Yeah. sure. <laughs> Well, that's better. Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah.